Bonjour à tout le monde. Nous allons... Bună ziua tuturor! Haideți să începem reuniunea comisiei noastre. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. În ceea ce privește ordinea de zi, față de ordinea de zi pe care ați primit-o, aș avea două solicitări de modificări minore de propus. În primul rând, o schimbare la solicitarea domnei Strifler cu acordul domnului Preda. Ar fi bine să schimbăm să schimbăm uh, între ele aceste două puncte. Așadar, primul punct pe care îl vom discuta va fi proiectul de aviz al doamnei Strifler în legătură cu acordul FLEGD. După aceea, după cele două proiecte de aviz ale doamnei Sargentini, la 16 și 25 aproximativ, Vom discuta proiectul de aviz al domnului Preda în ceea ce privește acordul de pescuit cu Marocul. Doamna Crețu solicită ca schimbul de opinii privind avizul său referitor la exploatarea sexuală și la prostituție să fie amânat pentru reuniunea noastră din 4 și 5 noiembrie. În locul acestui punct vom discuta amendamentele la proiectul de aviz al, al domnului Preda în legătură cu BEI. Acesta va fi votat mai târziu în această după-amiază. De aceea, avizul domnului Gustafson ar fi discutat pe la ora 17. Aveți obiecții? Dacă nu, atunci ordinea de zi se consideră adoptată. Ați primit procesul verbal al reuniunii din 16-17 septembrie. Dacă aveți observații, vă rugăm să le transmiteți secretariatului înainte de încheierea acestei reuniuni. Dacă nu vor fi observații, procesul verbal în forma sa actuală va fi adoptat. Ați primit în dosare și recomandările și deciziile de la reuniunea coordonatorilor din um, data de 10 octombrie 2013. Dacă aveți observații în legătură cu rezultatele acestei reuniuni, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de încheierea reuniunii de astăzi. Altfel, aceste rezultate vor fi adoptate în forma actuală. Am o comunicare. Am asistat sâmbătă la un colocviu organizat de un ONG numit Biblioteci fără frontiere. Este vorba de un ONG condus de Patrick Veil, care încearcă să includă cultura în conceptul de ajutor umanitar. Acest ONG fusese chemat în Haiti la câteva zile după catastrofă și i se ceruse să uh, ofere curi pentru copiii și adulții de acolo. Inițiativa a fost foarte bine primită. Am uh, făcut cercetări pentru a vedea ce loc ocupă cultura în domeniul ajutorului umanitar. Am constatat că nu există dispoziții specifice, nu există o linie bugetară, de exemplu, care să acopere această necesitate. Și cred că atunci când analizăm situația îndeaproape, într-adevăr, ajutorul umanitar este limitat la șase luni în timp, însă foarte adesea persoanele strămutate petrec foarte mult timp în tabere durata medie fiind de 17 ani. Ideea ar fi, deci, să se încorporeze educația și cultura. Este poate uh, o cale de explorat și doream să vă comunic acest lucru și să propun ceva, voi face propunerea și la coordonatori, și anume să facem uh, un schimb de opinii, să organizăm ceva cu acest ONG, Biblioteci Fără Frontiere, pentru că mi se pare că ideea aceasta este foarte promițătoare și costurile sunt destul de mici, mai ales comparat cu rezultatele și cu ce ar însemna pentru persoanele strămutate. Dorește Comisia să ne comunice ceva? Mulțumesc, doamnă președinte, Comisia nu are comunicări. Foarte bine, atunci îi dau cuvântul doamnei Catherine Met de Penningen. Ah bon, mais pourquoi me montrer le nom alors Nous n'avons pas reçu de questions. Nu am primit întrebări de adresat comisiei pentru reuniunea de astăzi. Deci, acum vom trece la schimbul de opinii referitor la proiectul de aviz al doamnei Strifler în ceea ce privește în ceea ce privește modificarea regulamentului 2173 per 2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGD pentru importurile de lemn în comunitatea europeană. Da. E vorba de un proiect de aviz pentru Comisia INTA competentă pe fond. Propunerea legislativă nu uh, dorește să modifice conținutul regimului de licențe FLEGT, ci doar să alinieze aceste dispoziții în comitologie, în cu noile reguli privind actele delegate și actele de executare. Actele de implementare. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Această propunere a Comisiei vizează alinierea dispozițiilor privind comitologia din regulamentul FLEGT. Este vorba de alinierea lor cu noile norme privind actele delegate, după cum a spus doamna Jolie. Regulamentul datează din 2005 și instituie un regim de licențe desemnate prin acronimul FLEGT, menite să combată exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent. Obiectul propunerii comisiei nu este să se modifice natura regimului FLEGT, ci să se alinieze dispozițiile privind comitologia, deci cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta conferă Comisiei competența de a adopta acte de implementare și acte delegate. Actele de implementare vor fi adoptate în conformitate cu procedura uh, de examinare pentru a se evalua mecanismele existente pentru uh, legalitatea și trasarea fiabilă a lemnului și a produselor derivate exportate din statele partenere. Actele delegate vor fi adoptate pentru a se modifica lista statelor partenere și lista autorităților care emit licențe din aceste state pentru produse de lemn și produse derivate. Eu am două amendamente. Unul vizează garantarea duratei uh, de competențe în domeniul actelor delegate comisiei, aceasta să nu fie pe termen nedeterminat, ci numai pe 5 ani și cu prelungire pe încă 5 ani. Al doilea amendament dorește prelungirea uh, duratei în care Parlamentul European poate să uh, depună amendamente la actele delegate. Acestea sunt amendamentele mele. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Cortes Lastra. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doream să-i mulțumesc doamnei Stifler pentru activitatea dumneavoastră. Cred că a redactat un dosar foarte bun, un dosar foarte tehnic și vreau să-i spun raportoare că poate conta pe sprijinul uh, grupului nostru. Dacă doriți, repet cele spuse, având în vedere că doamna raportor uh, își punea, tocmai își punea căștile. Încă o dată, doamna Stifler a făcut o um, muncă excelentă în ceea ce privește acest dosar atât de tehnic și atât de complicat și pot să vă asigur că veți beneficia de sprijinul grupului uh, meu politic. Doream uh, să fac câteva observații legate de fond în ceea ce privește biodiversitatea, zonele uh, forestiere cele mai valoroase din lume, după cum spuneați, acesta se confruntă cu potențiale consecințe negative care ar avea un impact de mediu devastator. Dumneavoastră propuneți o serie de măsuri de protecție a patrimoniului natural în țările în curs de dezvoltare. Aceste țări trebuie să continue să facă eforturi pentru acordurile să se dezvolte și să evolueze pentru a proteja astfel viitorul mediului nostru înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul comisiei, care este reprezentată de domnul John Basil aussi, il y a, j'ai deux noms ce matin. Am două nume aici pe listă. Mai este și doamna Sveta Atanasova. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. John Basil nu este prezent. Eu mă numesc Catherine Turney de la Direcția Generală Mediu. Avem doar două comentarii de făcut în legătură cu acest proiect de aviz. El se referă la, în ceea ce privește uh, prelungirea perioadei Comisia nu consideră că există uh, vreun motiv să existe o delegare a competențelor uh, pe termen nedeterminat. Parlamentul și Consiliul ne pot revoca oricând uh, competența, însă putem accepta perioada limitată propusă de dumneavoastră cu prelungire tacită. Al doilea punct se referă la 2 plus 4, 2 luni plus 4 luni și aș vrea să vă arăt că în uh, acordul existent între cele trei instituții, se convenise ca în principiu să fie o durată de 2 plus 2. Însă, sigur, uh, se adaptează de la un caz la altul. Însă, în contextul FLEGT, unde avem uh, state partenere care așteaptă deciziile noastre, preferăm ca perioada să rămână de 2 plus 2. Vă mulțumesc! Madame Stifler, vă... Doamna Strifler, aveți cuvântul pentru a încheia. Am luat notă de sugestiile dumneavoastră. Trebuie să analizez situația. Mie mi se părea mai logică propunerea făcută de mine, însă vom discuta. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la uh, proiectul de aviz referitor la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a Uniunii Europene și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe. Raportoare pentru aviz este doamna Sargentini. Este vorba de un aviz pentru Comisia INTA competentă pe fond. Doamna Sargentini, aveți cuvântul. That was faster than I thought. Da, ați uh, ajuns mai repede decât mă așteptam la avizul meu, dar da, aici sunt prezente la ordine. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea Comisiei către Comisia INTE pentru um, reciprocitatea privind accesul pe piața achizițiilor publice. Iată subiectul despre care vorbim și în loc să modificăm propunerea legislativă, am propus um, comisiei noastre să sfătuim Comisia INTE să trimită propunerea înapoi Comisiei Europene și propun acest lucru din următoarele motive. Achizițiile publice în sine nu reprezintă neapărat comerț. Reprezintă o modalitate prin care guvernele pot veni în ajutorul IMM-urilor lor, oferindu-le un debușeu de afaceri, să spunem. Propunerea pe care o promovează de luni bune comisia, propunere care a fost, de fapt, uh, chiar pusă sub semnul întrebării de Parlament dacă ar trebui într-adevăr uh, supusă dezbaterii sau dacă comisia ar fi mai bine să o retragă. Această propunere e menită să deschidă piața achizițiilor publice în țări precum China sau India. Dar include astfel obligația de a deschide uh, piețele de achiziții publice în toate țările în curs de dezvoltare, în afara țărilor celor mai puțin dezvoltate. Deci toate acele țări care nu intră în ultima categorie ar trebui să permită accesul companiilor europene pe piața lor de achiziții publice. Eu personal nu cred că e o idee bună și am să folosesc Exemplul uh, achizițiilor publice guvernamentale uh, al OMC este un acord care nu a fost semnat de țările în curs de dezvoltare. Am discutat în cadrul comisiei noastre deja despre acest lucru. S-a venit cu o uh, semnătură suplimentară la acest acord și anume recent Armenia a semnat acest acord. Înțeleg și această fostă țară în curs de dezvoltare dorea să se apropie de piețele europene, dar există multe alte state care nu subscriu la acest acord al Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice guvernamentale. Credem că ofertele întreprinderilor europene eh, care doresc să intre pe piața achizițiilor publice în țările în curs de dezvoltare riscă să se confrunte cu un sprijin limitat. Propunerile noastre sau sprijinul nostru față de țările în curs de uh, dezvoltare este um, adesea procesat de companiile europene și noi încercăm să punem capăt acestui sprijin, acestui sprijin limitat. rezonez cu ideea Comisiei Europene de a deschide piața chineză. Da, sunt de acord. Însă, nu sunt de acord cu tot ce ar implica acest lucru. Și Aș dori să pun sub semnul întrebării argumentele aduse în favoarea reciprocității. Dacă ne uităm la schimburile comerciale cu Uniunea Europeană și numărul companiilor străine care intră pe piața europeană a achizițiilor publice, ei bine, acest număr este foarte limitat, chiar dacă vorbim de piețele și ofertele um, în cadrul achizițiilor publice de la un stat membru la altul. Um, nu există o paritate aici de unul la unul. Și ideea că întreprinderi străine pot intra pe piața achizițiilor publice europene e, cum să spun, o idee teoretică, dar care nu poate fi pusă în practică. Prin urmare, dacă tot nu vorbim de reciprocitate, pentru că uh, aproape nu există întreprinderi străine pe piața europeană a achizițiilor publice, nu înțeleg de ce am promova raționamentul contrar și um, le-am îngreuna țărilor uh, străine protecția pe care ar dori să o ofere companiilor lor. Am spus-o deja și am să o repet, nu e o propunere legislativă care se alinează la ideile noastre în um, calizate de comisie DV și propun să-i spunem comisiei uh, INTA să trimită această propunere înapoi la Comisia Europeană să o reanalizeze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Monsieur Cortes Lastra, vous avez la parole. Domnule Cortes Lastra, aveți cuvântul? Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Adevărul că nici pe noi nu ne entuziasmează ideea de a reglementa um, această problemă. Credem însă că regulamentul ar putea să aibă un impact uh, favorabil dacă venim cu niște îmbunătățiri. Și am să dau câteva exemple în acest sens. În primul rând, cred că trebuie să lăsăm uh, să excludem acele țări cel mai puțin dezvoltate și să facem o trimitere clară la țările GSP Plus, de pildă, și uh, în continuare trebuie să definim mai bine uh, reciprocitatea substanțială, să se țină cont de asimetriile existente între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare. În al treilea rând, propunem să ținem cont de uh, considerente de mediu când vine vorba de reciprocitate. Iată propunerile pe care doream uh, să vi le aduc la cunoștință. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Nils Schister sau domnului Anders Jessens. Thank you, Madam Chair. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Avem câteva um, reacții rapide pentru a răspunde la observațiile făcute de doamna Sargentini. Îndeoseb uh, când vine vorba de tratamentul aplicațiilor în curs de dezvoltare. Am încercat prin acest instrument să excludem țările cel mai puțin dezvoltate și abordez astfel și una din propunerile ultimului vorbitor. Aceste țări sunt excluse din domeniul de aplicare clar. Acestea, din urmă, vor beneficia de uh, un tratament egal cu orice ofertant european pe piața europeană. Există uh, și um, alte observații. S-a purtat deja o discuție în, ca, în cadrul Parlamentului European până unde mergem cu ideea de uh, țări în curs de dezvoltare și uh, s-a propus deja extinderea acestei noțiuni la alte categorii de țări. Și suntem deschiși uh, la această discuție, dar cu cât intrăm mai mult în rândul țărilor cu venituri uh, mici și mijlocii, veți descoperi că un număr considerabil al partenerilor noștri comerciali, în țările BRICS, vor fi excluse. Trebuie să ne asigurăm că nu excludem uh, partenerii pe care îi urmărim prin acest instrument. Intenția noastră nu a fost niciodată de a viza țările cele mai puțin dezvoltate. Dacă analizați instrumentul, întotdeauna acesta a vizat acele țări Um, care au făcut obiectul unor uh, discriminări. Cred că definiția la care vom ajunge în cele din urmă este una pe care dorim să o supunem discuțiilor, dar dorim să nu excludem acele țări vizate de propunerea inițială. O a doua observație făcută de doamna Sargentini se referă la această uh, posibilitatea de a păstra tratamentul preferențial pentru IMM-uri. La ora actuală nu există reguli speciale și, de fapt, o parte din partenerii noștri comerciali au reguli speciale care vizează IMM-urile. UE nu a avut niciodată astfel de reguli, chiar uh, introducerea unor astfel de reguli ar contravine um, legislației europene. Am putea chiar spune că dorim să deschidem prin acest instrument posibilități suplimentare pentru întreprinderile europene, indiferent de dimensiunea acestora, având în vedere contextul crizei economice. Ne-a surprins, prin urmare, această observație a doamnei Sargentin, pentru că nu există un program de acest fel în Europa și întotdeauna am avut o viziune critică față de aceste țări care au uh, rezerve pentru IMM-uri. Dacă facem o comparație, de pildă, între rezervele existente în Statele Unite pentru IMM-uri și politica din Uniunea Europeană, rezultatul este că în Europa se alocă mai multe contracte în cadrul achizițiilor publice pentru IMM-uri decât, um, de pildă, se alocă prin acea rezervă specială în Statele Unite pentru IMM-uri. În continuare, în ceea ce privește Um, obiectivul uh, pentru sprijinul pentru dezvoltare. Um, aceste fonduri nu intră în domeniul de aplicare al instrumentului și nu dorim să venim cu vreo modificare aici. Prin urmare, aici lucrurile rămâne ca atare, nemodificate. Și în cele din urmă, în ceea ce privește ideea deschiderii sau absența ei în ceea ce privește piața europeană, Cred că am spus în repetate rânduri și chiar prin uh, studiul solicitat de Parlamentul European uh, referitor la deschiderea pieței europene, este că majoritatea întreprinderilor active pe piața europeană activează prin filiale străine. La ora actuală suntem cea mai deschisă piață a achizițiilor publice din lume. Nu suntem doar de iure cea mai deschisă piață, dar și de facto. Ajungeți la concluzia greșită ignorând uh, rolul pe care îl joacă filialele străine ale întreprinderilor. Din păcate însă, um, întreprinderile noastre nu se bucură de aceleași posibilități uh, în țările străine pentru că nu pot pătrunde pe piață prin filialele pe care le controlează. Cred că întrebarea, de fapt, în loc să fie câte țări să includem sau să excludem, am spus întotdeauna că suntem deschiși aici, dar cred că trebuie să existe o limită pentru că există riscul să eliminăm acele țări care ar fi vizate de acest instrument dacă ajungem vreodată să îl avem. Mulțumesc! Îi dau din nou cuvântul doamnei Sargentini pentru concluzii. Very much. Um, in, indeed, least... Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, țările cele mai puțin dezvoltate sunt excluse de propunere în forma sa actuală. Îi spun acest lucru uh, și colegul meu Cortes Lastra, că și Comisia Europene am remarcat acest lucru, dar dacă vorbim despre acele țări pe care într-adevăr încercați să le vizați, uh, țările BRIC, uh, China îndeosebi, definiția la care recurgeți este definiția țărilor în curs de dezvoltare, așa cum este folosită de OECD. China este încă o țară în curs de dezvoltare. Așa stau lucrurile? E discutabil. Este, conform definiției, o țară în curs de dezvoltare. Dacă vreți să aveți un mecanism care vizează țările BRIC, spuneți lucrurilor pe nume. Nu veniți cu o propunere care spune că acoperă toate țările în curs de dezvoltare, cu excepția țărilor celor mai puțin dezvoltate. Cred că nu ne-am înțeles când vorbeam de IMM-uri. Eu mă refeream la IMM-urile din țările în curs de dezvoltare, aș dori ca aceste IMM-uri să poată fi ajutate de guvernele lor atunci când aceste guverne sau alte întreprinderi trebuie să ia măsuri recurgând la achizițiile publice. Și aș dori ca aceste IMM-uri să fie uh, protejate în fața întreprinderilor din afara țării sau regiunilor și ajung astfel la nucleul problemei. Noi folosim achizițiile publice sau dorința de a atinge reciprocitatea în ceea ce privește achizițiile publice pentru a deschide forțat piețele în țările în curs de dezvoltare. Eu cred că aceste țări au nevoia și dreptul de a-și proteja piețele, îndeoseb piețele lor de achiziții publice. Acestea sunt piețele unde guvernele pot într-adevăr face o deosebire și pot veni în sprijinul antreprenorilor locali. Și o ultimă observație, reiau ce am spus deja, nu degeaba nu semnează țările în curs de dezvoltare acordul OMC pentru achizițiile publice. Nu le place acest acord pentru că doresc să aibă un cuvânt de spus pe piețele lor. Și ce facem? Suminăm încă o dată eforturile OMC, pentru că facem și am făcut acest lucru cu toate acordurile noastre bilaterale. Suminăm așadar politica OMC, um, OMC printr-o politică a achizițiilor publice care pune deoparte prevederile OMC și obligă țările în curs de dezvoltare să-și deschidă piața achizițiilor publice pentru întreprinderile noastre. Cam atât am avut de spus, sper, sper că mi-am convins colegii. Aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 15 octombrie la ora 17. Votul uh, privind avizul doamnei Sargentin, urmând să aibă loc în, luna de, în uh, ziua de 5 noiembrie. Tot doamna Sargentini se ocupă de un alt proiect de aviz. E vorba de dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari. Comisia competentă pe fond este Comisia Jurii. Aș dori să dau din nou cuvântul doamnei Sargentini, raportarea noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. De această dată sunt foarte optimistă, sunt foarte uh, pozitivă și încerc să îmbunătățesc această propunere. De un an de zile vorbim despre transparența companiilor, am avut uh, directiva cu privire la uh, transparență pe care am votat înainte de vacanța de vară, așteptăm acum propunerea comisarului de Gucht cu privire la comerțul cu minerale și acum avem uh, dezvăluirea informațiilor nefinanciare. Salut această propunere. Cred că e bine că punem accentul pe uh, protecția mediului înconjurător și pe uh, normele de mediu și uh, normele uh, muncii, dar credem că companiile trebuie să fie mai mult implicate și în acest sens uh, răspunderea Uh, corporatistă este foarte importantă și aș dori să vă reamintesc că tragedia din Bangladesh, uh, din uh, sectorul textil, chiar săptămâna trecută, a făcut tot în Bangladesh, într-o uzină de lângă, din Dhaka, a avut loc un alt accident, 9 persoane au murit și 50 de alte persoane au fost rănite. Dorim ca companiile noastre să facă afaceri în mod responsabil. În propunerea comisiei se propune ca companiile să includă în rapoarte informații cu privire la chestiunile legate de respectarea drepturilor omului, măsurile anticorupție și împotriva corupției și de protecție protecția mediului și a normelor sociale uh, companiile trebuie să uh, își descrie politicile, de exemplu, și să se refere în mod specific la aceste aspecte. Pentru noi, pentru Comisia DV, uh, eu, în numele Comisiei noastre, eu propun câteva schimbări. Respectiv, să schimbăm definiția unei companii mari, în primul rând, de la 500 de angajați la 250 de angajați și, de asemenea, și uh, cu un uh, bilanț contabil mai mic. Și fac acest lucru în conformitate cu uh, regu uh, regulamentele europene care definesc o companie mare, o societate sau un grup mare. Și în aceste uh, regulamente, o mare companie este o companie care, cel care are cel puțin 250 de angajați. Un alt aspect foarte important pe care l-am inclus eu aici e să ne asigurăm că rapoartele companiei uh, Uh, compania face rapoarte cu, pe întregul lanț de distribuție. La amendamentul 15 din propunerea mea, uh, în conformitate de principiile ONU și OCDE, includ toate aspectele de risc, respectiv inclusiv uh, riscul pe care o companie îl reprezintă pentru societate. Toate aceste riscuri trebuie să fie incluse pentru că ele pot avea uh, impact uh, atât din punct de vedere al protecției mediului, cât și al respectării drepturilor omului. Uh, am dorit să evităm uh, un vid juridic în care să explicăm foarte mult, dar uh, în care companiile să explice mult, dar nu, nu respectă. Uh, prevederile, eu am uh, propus amendamentul 17, uh, deci dacă companiile nu dezvăluie informații relevante pe o chestiune, atunci ar trebui să poată să fie sancționate ar trebui de asemenea să ne bazăm pe liniile directoare OCD și ONU și ale Organizației Mondiale a Muncii. Sunt uh, seturi de reguli care ar trebui să fie folosite de toate companiile și încerc uh, să mă asigur că formularea noastră este mai uh, strictă și um, lasă mai puțină marjă de manevră în ce privește alegerea mecanismului de raportare. Apoi am inclus un mecanism cu privire la raportare și la punere în aplicare. Statele membre trebuie să se asigure că au mijloace pentru a se asigura că companiile fac o raportare adecvată dată, companiile de stat ar trebui să poată să opteze pentru proceduri administrative sau judiciare pentru a se asigura că uh, prevederile respective sunt respectate. Și, în fine, includ și raportarea pe țară, dar și uh, raportarea financiară pentru toate marile companii. Sunt uh, uh convinsă de faptul că această obli uh, obligație Uh, financiară nu are de-a face cu informațiile nefinanciare. Uh, ce face acest lucru în avizul meu? O să vă explic. La sfârșitul uh, negocierilor cu privire la directiva, directivele privind responsabilitate și transparență, comisarul Barnier a făcut o aluzie conform căreia ar fi fost foarte bine dacă am fi inclus această raportare pe țară pentru toate companiile și nu doar pentru cele care exploatează uh, zăcăminte minerale, cherestea și așa mai departe. Acest lucru s-a întâmplat după uh, sfârșitul trilogului, dar în orice caz am înțeles că comisarul și-ar dori să avem această raportare pe țară în uh, raportul nefinanciar. Deci am uh, făcut o uh, sugestie comisiei juri care trebuie să ia poziție, dar uh, în, uh, dacă dorim să avem o anumită consecvență în uh, sectorul dezvoltării, cred că ar fi bine dacă am sprijini comisia juri în acest demers. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul domnului Cortes Lastra acum. Sí, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba că sunt raportor din umbră în această situație, ci uh, că îmi înlocuiesc colegul care este raportor din umbră și doresc să transmit câteva din ideile dumnealui. Dânsul dorea să-i mulțumesc uh, doamnei Sargentini pentru proiectul de aviz care se alinează la ideile acestei comisii este de acord cu includerea unei, unui lanț complet de oferte, um, adaptarea definiției marilor întreprinderi și um, ajustările aduse definiției referitoare la valorificarea riscului a discutat deja cu raportoarea referitor la amendamentele 15 și 24. Prin aceste amendamente se dorește atragerea atenției, atenției asupra celor puncte care au un impact asupra mediului înconjurător uh, sau un impact social. Dorim ca aceste idei să rămână totuși mai deschise. În plus, trimiterea la riscuri cu un impact sever ar putea genera ambiguități referitor la ce anume înseamnă, de fapt, sever. Mulțumesc. <clears throat> Merci beaucoup. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Görens. Eh, merci, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Sargentini pentru avizul său care reflectă dorința comisiei noastre de a avea un impact, o influență asupra comportamentului companiilor, a grupurilor și a societăților care, în ce ne privește, activează în țările în curs de dezvoltare. Doamna Sargentini, într-un amendament, mai știu în care, spune că aici se reflectă și Uh, dorința ca uh, economia mondială să fie mai durabilă. E foarte bine. Pe lângă amendamentele pe care le-a propus, eu mă întreb în legătură cu felul în care putem influența comportamentul țărilor în curs de dezvoltare. Putem să cerem societăților și grupurilor care uh, activează în aceste țări o anumită dosă de transparență, e foarte bine, dar cred că aceste țări în care societățile noastre uh, uh, activează să uh, facă eforturi în același domeniu al transparenței. Deci am o uh, întrebare pentru Comisie sau pentru SAE. Aș dori să știu dacă în această fază de negociere cu partenerii noștri nu am putea să uh, cerem partenerilor noștri pentru ca Uh, aceste țări să dea dovadă de transparență. Deci ar trebui ca transparența să fie reciprocă. Deci să nu fie valabile doar pentru uh, societățile sau grupurile europene, ci pentru toate grupurile care lucrează acolo. Nu are sens uh, să vă fac un desen, să vă spun la cine mă gândesc, dar mai ales în Africa, China se Uh, desfășoară pe scară mare, mare, deci dacă cerem uh, lucruri foarte greu de îndeplinire a societățile europene fără ca și uh, societățile chinezești să facă acest lucru, avem de pierdut. Deci trebuie să existe reciprocitate. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul comisiei acum, reprezentată de domnul Nicola Bardie Abad. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc pentru uh, prezentare, mulțumesc pentru comentarii. Comisia a adoptat în aprilie o propunere echilibrată, dar și uh, ambițioasă. Pe atunci am uh, hotărât să ne referim la companii și la grupuri mari cu mai mult de 250 de angajați care să fie incluse în sfera de aplicare a acestei măsuri, pentru că doream să transmitem un mesaj foarte clar uh, respectiv când nu impunem o povară suplimentară asupra IMM-urilor. Au fost uh, emise îngrijorări în legătură cu grupurile sau societățile care ar intra în această categorie a grupurilor mari, Uh, cu mai mult de 250 de uh, angajați, dar uh, deocamdată nu avem nici competențele și nu resursele umane pentru a ne ocupa de aceste societăți. Această cerință ar putea să fie o povară. Am notat ce ați spus, însă, pe ansamblu, credem că uh, această arhitectură inclusă în această propunere este ambițioasă, atât din punct de vedere al transparenței, cât și Uh, pentru uh, construirea unei societăți mai bune, a unui mediu înconjurător mai uh, sănătos, dar în orice caz uh, și, și uh, sperăm că se favorizează și ocuparea în Uniunea Europeană, cele curs de dezvoltare, dar în orice caz ne-am gândit și la implicațiile pe piața internă. Doream în orice caz să evităm poverile inutile și de aceea am ajuns la acest prag pe care l-am uh, propus de 250 de angajați, dar în orice caz doream să mai spun că uh, sfera de aplicare a acestei măsuri include uh, cam 850 de companii. Deci dacă facem o comparație cu numărul actual de companii mari din Uniunea Europeană, 2500 respectiv, vă dați seama că aveam de a face cu un multiplu de 6. Deci e o propunere ambițioasă, dar și echilibrată. Deci evităm povara asupra IMM-urilor. Doream ca aceste informații să fie utile pentru companii, pentru investitori, pentru toți factorii implicați, pentru autoritățile publice, dar dorim să evităm inflexibilitatea. Companiile uh, dezvoluie informații, dar dorim să ne asigurăm că in uh, the round sector. Um, anyway, we, we propose a number of uh, frameworks. In... Nu oferă nimeni. În orice caz, ne bazăm pe uh, cadrul internațional, care este foarte util. Considerăm că e util, deocamdată. Și mai considerăm că această flexibilitate este necesară astfel încât companiile să dezvăluie informații care sunt utile și sunt pertinente pentru activitatea lor. Deci, încă o dată, aș dori să subliniez faptul că cu această propunere vă supunem atenției o ă, cerere cu privire la dezvoluirea de informații în contextul rapoartelor de management, împreună cu declarațiile financiare, care reprezintă un mare pas ă, înainte din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Je redonne... Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul doamnei Sargentini acum pentru concluzii. Foarte pe scurt, doamnă președinte, mulțumesc uh, colegilor de la grupul socialiștilor și democraților pentru sprijinul lor. Am înțeles ce spunea domnul Görenț, respectiv că țările în curs de dezvoltare, ele însele, trebuie să pună întrebări în legătură cu funcționarea companiilor în aceste țări. Cred că dezvăluirea informațiilor nefinanciare ar uh, da posibilitatea jurnaliștilor și ONG-urilor, uh, actorilor nestatali din țările în curs de dezvoltare să proceseze datele, să, să aibă acces la date în această, uh, din aceste rapoarte și să le folosească pentru companiile lor la nivel local. Această dezvăluire a informațiilor nefinanciare poate fi foarte utilă pentru decidenții politici în țările în curs de dezvoltare, și o ultimă observație în legătură cu cele spuse de reprezentantul Comisiei. Da, într-adevăr, raportarea ar trebui să vizeze informațiile utile și relevante pentru ele, însă nu doar atâta, pentru că dezvăluirea informațiilor nefinanciare are ca menire să se, ne asigurăm că avem o raportare importantă și pentru societatea în general. Și deci, am um, inclus amendamente de clarificare a tipurilor de risc, ce reprezintă poate fi uh, definit un risc uh, ca un risc um, care pune probleme pe, pentru societate și aici mă refeream la întregul lanț de distribuție pentru că s-ar putea să aibă loc uh, riscuri pe întregul lanț de distribuție. Gândiți-vă la industria uh, textilă din Bangladesh, care se reprezintă nu numai un risc pentru afacerea respectivă, ci pentru societatea în general. Iar în ceea ce privește definiția unui grup sau unei companii mari, eu m-am bazat pe definiția folosită de folosită în legislația europeană înainte și cred că ar fi bine dacă Parlamentul European ar încerca să dea dovadă de consecvență, să fie consecvent uh, față de celelalte texte legislative anterioare. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente tot ziua de mâine. Da, confirm acest lucru într-adevăr. Termenul de depunere a amendamentelor e ziua de mâine, ora 17. Următorul punct de pe de zi este raportul domnului Preda pentru Comisia de Pescuit. E vorba de, e vorba de un aviz important cu privire la acordul de pescuit cu Marocul Domnul Preda nu este, din păcate, încă în sală. Sosește dintr-o clipă în alta, deci vă propun să nu uh, părăsim sala de reuniune. Domnul Preda este în lift. Uh, întrerupem două minute ședința. Puteți să dați un telefon dacă doriți și după aceea ne vom relua lucrările când va sosi domnul Preda. soutien, la Commission reprend ses travaux. Haideți să reluăm lucrările. Euh, Dan Pre- Domnul Dan Preda a sosit alături de noi și ne va prezenta avizul său privind acordul de pescuit cu Marocul. Vă dau cuvântul, domnule Preda. Merci, merci infiniment, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Eu uh, credeam că vom începe la 16 și 25, ce deci eram în altă reuniune înainte. Acum este vorba de un proiect de aviz pentru Comisia Pesh în legătură cu protocolul la acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Maroc, ce fixează posibilitățile de pescuit și contrapartida financiară în uh, legătură cu același acord. Comisia pentru pescuit este responsabilă pe fond. Proiectul de aviz se referă la un acord foarte important pentru Uniunea Europeană, după cum bine știți. Este al doilea acord de pescuit ca importanță încheiat cu un stat în curs de dezvoltare, după cel pe care l-am votat săptămâna trecută privind acordul cu Mauritania. După cum știți, Marocul și Uniunea Europeană desfășoară o relație privilegiată, concretizată într-un acord de asociere și prin uh, acordarea unui statut avansat Marocului acum 5 ani, în 2008, adică. Acest acord e foarte important pentru Parlamentul European, pentru că el uh, urmează unui text pe care noi am refuzat să-l aprobăm în decembrie 2011. Protocolul actual a fost negociat de către Comisie în baza mandatului ce a fost acordat de Consiliu în februarie 2012. A avut loc mai întâi uh, loc un contact, un contact, o fază de explorare, după care s-a uh, redactat proiectul în noiembrie 2012 și textul a fost parafat uh, acum recent, după niște negocieri destul de dure. În cadrul acestor negocieri, principalele puncte mai dificile au fost următoarele. Contribuția financiară plătită de Uniunea Europeană în baza acordului de pescuit și uh, introducerea drepturilor omului în acord. Vreau să vă spun că acest acord nu reia textul anterior pur și simplu, ci este complet nou și în mare măsură acest lucru este rezultatul criticilor formulate de Parlamentul European acum 2 ani în decembrie 2011. Criticile noastre se refereau la trei aspecte, vă amintesc. În primul rând, raportul costuri-beneficii, care era considerat uh, nefavorabil. În al doilea rând, se spunea că acest protocol nu garantează durabilitatea stocurilor exploatate. Și în al treilea rând, în aceste critici, noi spuneam că protocolul nu respectă legislația internațională pentru că nu se dovedea că populațiile locale au de câștigat de pe urma efectelor pozitive, eventuale, economice și sociale ale protocolului respectiv. După cum am spus în proiectul de aviz pe care îl aveți în față, redactat de mine, aceste trei puncte au fost ameliorate. În primul rând, în ceea ce privește raportul costuri-beneficii reiau cele trei critici exprimate în decembrie 2011. Cred că acest raport a fost uh, ameliorat în mod considerabil. Posibilitățile de pescuit au crescut cu 33% față de protocolul anterior, ca volum, chiar dacă numărul de nave ce au dreptul să pescuiască a scăzut de la 137 la 126. Deci avem o diminuare, însă, pe de altă parte, o creștere cu 33% a volumului. Contribuția financiară a Uniunii Europene a scăzut de la 36 la 30 de milioane de euro și industria de pescuit trebuie să plătească 10 milioane pentru accesul la resurse s-a diminuat contribuția financiară a Uniunii, dar s-a cerut și contribuția sectorului pescuitului, care va plăti 10 milioane pentru accesul la resurse. În ceea ce privește contribuția Uniunii Europene, e important să subliniem acest lucru, aproape jumătate din cele 30 de milioane este destinată dezvoltării sectorului um, pescuitului în Maroc, în conformitate cu programul Halieutis. Acesta este un program destinat pescuitului uh, sectorial. E vorba de o creștere de 13,5 până la 14 milioane de euro. E o mică creștere, însă este foarte important pentru comisia noastră. În ceea ce privește al doilea element, Doresc să vă amintesc, noi am criticat faptul că acest protocol nu garanta durabilitatea stocurilor exploatate. Principiul durabilității devine acum o condiție esențială pentru activitatea respectivă. Acest principiu este înscris clar în protocol și s-a ținut cont de el la negocieri. Părțile s-au bazat pe date științifice pe cele mai recente date referitoare la uh, situația stocurilor și la evoluția lor probabilă în primii ani de implementare a acestui acord. De asemenea, și s-a ținut cont și de nivelul de utilizare a uh, oportunităților de pescuit prevăzute în protocolul anterior. În text se, prevăz, se prevede un control al uh, peștelui pescuit de navele europene, prin misiuni comune și așa mai departe. Aveți detaliile în text, e destul de complicat. Se prevede exact uh, luarea la bord de inspector și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri menționate. În al treilea rând, efectele economice și sociale ale protocolului asupra populațiilor locale. Acestea vor putea fi evaluate, Marocul va trebui să uh, ne oferă rapoarte periodice detaliate, acesta este compromisul pe care l-am realizat în ceea ce privește realizarea contrapartidei financiare destinate acestui sector, inclusiv efectele uh, sociale și economice pe bază geografică, după cum se prevede în articolul 6 din protocol. Deci aveți un articol unde se spune clar că partea marocană trebuie să uh, înainteze periodic și detaliat rapoarte privind modul în care uh, autoritățile au uh, utilizat resursele reprezentate de contrapartida financiară a UE pentru uh, susținerea populațiilor locale. În uh, protocol era o clauză pe care am uh, reușit să o impunem, să o consolidăm, adică sunt controle pe trei niveluri. Există inclusiv un raport final de implementare înainte de expirarea protocolului. Uniunea Europeană este reprezentată de o comisie mixtă în acest acord și va putea să evalueze pe bază geografică efectele acestui acord asupra populațiilor locale. Eu cred că acest instrument este unul important consolidat prin progresivitatea și condiționalitatea contribuției financiare. Este un instrument foarte clar definit și doresc să subliniez acest lucru. Mai există și posibilități ameliorate de uh, angajare a pescarilor marocani pe nave europene. Aveți uh, detaliile în text și deci cred că astfel se vor evita discursurile uh, ideologico-politice care de fapt nici nu se referă la pescari, ci la niște probleme politice mult mai ambițioase, să zicem. Acum, pescarii sunt menționați în protocol și încă o dată toată lumea va putea să vadă în cifre ce ameliorări se obțin. În cele din urmă, drepturile omului sunt incluse în text în articolul 1 din protocol, acest prim articol din protocol trebuie să fie citit, este formula convenită la negocieri, trebuie să fie citit împreună cu articolul 8 din protocol, care se referă la uh, suspendarea acordului. Deci există o legătură foarte clar exprimată între clauza privind drepturile omului de la articolul 1 din protocol și articolul 8, care se referă la suspendarea acestui acord. E foarte simplu, și cred că astfel avem posibilitatea de suspendare a acordului în caz de încălcare a drepturilor omului. Din toate aceste motive, așadar, eu cred că protocolul este unul bun și că ne va permite să continuăm parteneriatul pe baze noi și în același timp vom reuși să contribuim la dezvoltarea populației locale, inclusiv a celei din sudul Marocului. Iată în câteva cuvinte ce aveam eu de spus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La parola, domnul Neusser. Domnul Neuser. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre deosebire de colegul meu Preda, eu uh, aș avea mai multe critici uh, la adresa acestui tratat de pescuit între UE și Maroc. Încă o dată, ca și la protocolul anterior, uh, Sahara de vest nu este suficient, este menționată, deși nu se face comerț, de fapt, cu respectivele populații. Nu există nicio clauză de drepturile omului în acest tratat. Există uh, un tratat de pescuit cu Groenlanda, de exemplu, ca să facem o comparație, iar la acordul cu Groenlanda există o clauză absolut clară referitoare la drepturile omului și acolo se spune că dacă în mod continuu și în mod uh, probat se încalcă drepturile omului, atunci acel acord poate fi suspendat. Articolul 2 din, ace din acest tratat prevede că situația este altfel în ceea ce privește Marocul. Se spune doar la modul general că sunt valabile drepturile omului și principiile democratice, așa cum sunt ele stipulate în Declarația Drepturilor Omului. Uh, în engleză se spune shall inspire, va inspira politica cu Marocul. Deci este vorba de un element menționat la modul general, dar nu există nicio clauză care să spună clar că se vor aplica sancțiuni dacă se încalcă drepturile omului. Vreau să întreb Comisia de ce într-unul din cazuri există într-un astfel de tratat o uh, astfel de clauză și în cazul Marocului nu există o astfel de clauză. Mai am o întrebare. Aș vrea să știu dacă Comisia a discutat cu Polisario, cu reprezentanții politici ai Saharei Occidentale sau doar cu autoritățile marocane. Și apoi, în ceea ce privește situația drepturilor omului din Sahara Occidentală, cred că colegul nostru Ivo Weigl ne poate spune câte ceva. Sunt niște... În martie, câțiva deputați europeni, patru, au fost la fața locului și au discutat cu reprezentanții și el a avut ocazia de a merge după trei luni acolo din nou și a văzut cât de gravă este situația drepturilor omului pentru uh, cei din Sahara Occidentală pentru că acolo le sunt încălcate permanent drepturile omului, chiar identitatea nu le este recunoscută, am fost însoțiți de poliție în permanență și presiunea este foarte mare asupra populației din Sahara Occidentală și mai ales asupra celor care intră în contact cu noi. Sunt lucruri pe care nu le putem tolera. De aceea, cred că în forma sa actuală nu trebuie în niciun caz să aprobăm acordul. Eu voi vota împotrivă dacă acordul va rămâne în forma sa actuală și pe, cred că el uh, contrazice legislația existentă internațională și Cred că pescarii vor avea de pierdut, cei care pescuiesc la fața locului și, în al treilea rând, și populația din Sahara Occidentală va avea de pierdut. Domnul Weigl are cuvântul. Madame Meissner. Doamna Meissner, aveți cuvântul. Yes, I'm shadow rapporteur. Da, sunt raportor din umbră, probabil că de aceea mi se oferă să intervin. Da, și eu sunt de acord cu ce a spus domnul Neusser. Domnul Preda are dreptate. Prima dată când a fost refuzat tratatul, a fost refuzat din mai multe motive și anume drepturile omului nu erau respectate în mod uh, suficient și se uh, spunea de la bun început că Sahara Occidentală nu, este, nu ține de Maroc, nu trebuie reglementată prin acest acord și mai erau mult mai multe chestiuni care nu ne conveneau. nu erau, era vorba de legislația UE și de pescuit în același timp. Acum, într-adevăr, acordul e mai bun, după cum a spus și domnul Preda, E mai bun acordul actual, e mai bun pentru durabilitatea în sectorul pescuitului, e mai bun în ceea ce privește fondurile acordate, însă punctele critice nu au fost eliminate. Drepturile omului sunt menționate doar într-o formulare foarte vagă, aceasta ar putea fi consolidată și mi se pare decisiv pentru mine în ceea ce privește politica noastră de dezvoltare, este decisiv să ne pronunțăm cât se poate de strict în legătură cu drepturile omului. Trebuie să putem controla și să sancționăm dacă acestea sunt încălcate date și nu e cazul în uh, forma actuală. Asta cred eu, după cum a spus și domnul Noizer, exact așa este. În rest, da, și Sahara Occidentală rămâne un punct, este un teritoriu care nu ține de Maroc, este un teritoriu internațional și este vorba de ape internaționale, mă scuzați, trebuie să vedem cine are acces la aceste ape, pentru că Sahara Occidentală nu a participat la negocieri și Marocul nu se poate exprima în numele uh, Saharei Occidentale. Cred că nu trebuie să acceptăm acest punct, de aceea eu cred că acordul nu poate fi votat în forma actuală. Clauza drepturilor, pentru drepturile omului trebuie ameliorată decisiv și apoi Trebuie să vedem dacă putem clarifica chestiunea Saharei Occidentale. Sigur că uh, statutul juridic al Saharei Occidentale nu e foarte clar și nu putem face un, tata, un tratat bilateral fără să ținem cont de toate posibilitățile și de uh, situația juridică. Deci nu, nu se poate așa, situația nu poate rămâne așa. Trebuie ca drepturile omului să fie respectate mult mai mult. Domnul Weigl. Madame Cer, Doamnă președinte, aș dori și eu să mă alătur la cele spuse de colegi, atât cele spuse de doamna Meissner, cât și cele spuse de domnul Noizer. Și aș dori să întreb, să, de fapt, să pun la îndoială modul în care ne-a fost prezentat acest raport. Aici se vorbește despre sud. Ce dracu înseamnă sud? Sud înseamnă tot, tot ce e la sud de Bruxelles, nu? Sudul uh, Marocului se termină la frontiera Marocului, recunoscută internațional și nu în Sahara Occidentală. Deci eu cred că astfel de documente nu trebuie circulate prin Parlament, pentru că altfel putem să ne luăm adio de la dreptul internațional. E vorba de Sahara Occidentală și e vorba de Maroc. Maroco are dreptul suveran de a face acorduri și de a uh, avea relații comerciale cu Uniunea Europeană și orice alt fel de relații economice. Însă nici Marocul și nici noi nu avem dreptul de a încheia acorduri cu Marocul care includ bunurile și resursele Saharei Occidentale. Pentru că Sahara Occidentală nu e tot una cu Marocul și punct. Aș vrea să spun ceva în ceea ce privește clauza de drepturile omului. Nu e vorba aici doar de Sahara Occidentală. Știm exact uh, care e situația. S-au publicat mai multe rapoarte, începând cu cel al Fundației Robert Kennedy, de la, de, apoi de la Departamentul de Stat. S-au publicat rapoarte, multe alte uh, instituții și ONG-uri internaționale au publicat rapoarte foarte clare unde se prezintă încălcările drepturilor omului în Sahara Occidentală și, în același timp, și în Maroc. Marocul are o reputație foarte proastă la capitolul drepturile omului. Și nu trebuie să uităm acest fapt. Avem acorduri care vizează doar Marocul în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Deci nu trebuie să facem niciun fel de rabat pentru Maroco la capitolul drepturile omului. Deci, acest protocol nu este acceptabil. Trebuie să fie rediscutat și renegociat, fiindcă nu respectă principiile noastre de bază și nici angajamentul nostru față de respectarea legislației internaționale și a drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, îmi acord și mie însă cuvântul. Trebuie să vă spun că în raportul domnului Preda m-a frapat faptul că nu este menționat nici măcar termenul Sahara Occidentală. După părerea mea, este de neconceput ca Uniunea Europeană să semneze un acord care încalcă legislația internațională. Știm că apele din dreptul Saharei Occidentale sunt foarte bogate în pește și că exact asta ne vând, vor să ne vândă marocanii. Deci cât timp noi nu știm dacă marocanii au declarat zona economică exclusivă sud de la latitudinea 27,4 nord, nu putem semna acest acord. Este de neconceput. Și deci voiam să spun și eu acest lucru cât se poate de clar și de răspicat și iau cuvântul pentru că experta noastră, doamna Isabel Lövin, nu este prezentă, însă știu că astfel îi uh, prezint opiniile și sper să ajungem să convingem Comisia pentru Pescuit să spună nu acestui acord și sper că în plenar îl vom respinge. voilà. Euh, voilà, excusez-moi. Donc, Monsieur Deva d'abord. Mulțumesc, domnul Deva. Thank you, Madam Chairman. Uh, if we sign this agreement, we are in breach of international law. Mulțumesc. Dacă semnăm acest acord, încălcăm dreptul internațional. ONU recunoaște Sahara Occidentală ca fiind într-o situație semicolonială. Marocanii nu au drepturi în acea zonă. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în Sahara Occidentală, vedem că acolo uh, Oamenii trăiesc în corturi și foarte mulți și-au construit ziduri. În fine, e o situație oribilă și noi ne facem că nu vedem când drepturile omului sunt încălcate. E o problemă colonială. Trebuie să îi susținem pe cei de acolo care nu au un cuvânt de spus în privința propriului destin. Dacă mergem mai departe și noi practic le luăm pești le furăm peștii pentru binele nostru, e pur și simplu o rușine. E o rușine. Trebuie să spunem comisiei să își ia tălpășița și să vină când are un acord mai bun. Madame Stifler, vous să la Doamna Strifler, da, încă două cuvințele fac parte din același grup politic cu doamna Preda cu domnul Preda, mă scuzați, nu sunt specialistă în pescuit, domnul Fonga se ocupă. Însă sunt de acord cu ce s-a spus, Cristian, pentru că ce se întâmplă astăzi în privința drepturilor omului și a încălcării acestora e foarte grav și Uniunea Europeană pierde foarte mult teren în acest domeniu. Cred că nu avem dreptul să acceptăm ce se uh, întâmplă și ce se propune uh, pentru că încălcarea dreptului internațional este un lucru foarte grav care capătă din nou amploare și dacă um, ne dăm și noi acordul și permitem așa ceva de dragul profitului, sincer eu cred că trebuie să ne facem temele mai bine pentru că nu se poate. Noi suntem de la DEVE, ne ocupăm de ajutor umanitar, de dezvoltare, nu putem face așa ceva, nu e posibil. Dau acum cuvântul Comisiei Europene pentru a-și apăra poziția care nu poate fi apărată. Thank you, Madam Chair. Very... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, încurajator. Am dorit să mulțumim raportorului. A rezumat foarte bine fondul acestui protocol. Vă reamintesc că e vorba de un protocol, nu e vorba de un acord. Acordul deja e în vigoare din anul 2006. E vorba de latura practică a punerii în aplicare a acordului între Uniunea Europeană și regatul Marocului în ceea ce privește pescuitul. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și celorlaltor membri ai uh, Comisiei DV pentru observațiile și întrebările dumnealor. Toate acestea au subliniat care sunt deosebirile între acest protocol și cel care a fost respins, bună oară. Puteți uh, să vă închipuiți că din uh, noiembrie 2012, de când am început negocierile cu Marocul, am trecut uh, de rezoluția Parlamentului, în primul rând rezoluția dumneavoastră și apoi am fost vorba de mandatul de la Consiliu. Cred că ne-am ridicat la înălțimea ambelor indicații, dacă doriți, în ceea ce privește rezultatul acestui protocol. Raportorul a subliniat care au fost elementele scoasă în evidență de rezoluția Parlamentului și de Consiliu, de asemenea. Nu am să intru aici în detalii. Noi trebuia să găsim uh, o uh, o soluție mai bună pentru valorificarea investițiilor financiare din partea Uniunii Europene, uh, să punem accentul pe caracterul durabil al pescuitului și să ne asigurăm că se includă în acest protocol clauza drepturilor omului și uh, se țină cont de beneficiile pentru populația locală. Dați-mi voi să vă spun că s-au luat în considerare toate aceste elemente. Și am să încep cu o mai bună utilizare a fondurilor uh, europene. Negocierile au fost dificile, dar uh, au fost uh, dictate din partea noastră de dorința noastră de a ne ajusta la posibilitățile de pescuit, mai precis să avem ceva pe care pescarii noștri să poată într-adevăr să folosească, să le oferim ceva concret. Ne-am referit la aceleași date ca și în protocolul anterior. Date subliniate și de raportor au crescut anumite posibilități de pescuit, dar s-au modificat alte variabile, de pildă, de toate aceasta avem mai puține vase la dispoziție. Am încercat așadar să ajustăm posibilitățile de pescuit la potențialul real al flotei noastre. Compensarea financiară pentru UE a scăzut cu 17%, după cum s-a spus deja, și costul uh, de ansamblu al protocolului a crescut cu 5%. Și asta dând curs uh, unea dintre noile principii ale politicii comune pentru pescuit. Um, de fapt, uh, acum uh, povara a fost pusă pe umerii armatorilor. Am ajuns la înțelegerea cu regatul Marocului că aceste creșteri uh, Uh, vor fi susținute de sectorul nostru privat. Iată ce se va întâmpla dacă protocolul va intra în vigoare. S-a vorbit deja de condițiile tehnice, nu am să intru în detalii, aceste condiții tehnice s-au îmbunătățit considerabil, există măsuri uh, semnificative pentru controlul și monitorizarea flotei, am introdus uh, un sistem de raportare electronic, astfel se asigură monitorizarea zilnică a activității flotei noastre. Din punct de vedere social și economic, am introdus um, debarcări obligatorii la mai multe categorii și flota noastră are obligația de a lua la bord pescari locali. toată discuția se poartă într-un cadru durabil. Asta înseamnă că de fiecare dată când uh, am discutat despre posibilitățile de pescuit, am abordat în primul rând datele științifice, date care veneau de la organismul științific subregional care monitorizează stocurile haleutice ale regiunii, cât și din partea institutelor uh, uh, de resort din Maroc. s-au făcut modificări considerabile și în ceea ce privește sprijinul um, sectorial, um, de pildă sprijinul uh, din partea acordului uh, pentru pescuitul durabil a fost decuplat, acesta își va urma propriul drum dacă doriți și ne-am concentrat pe dezvoltarea și avantajele pentru Maroc. Am să trec acum la noile cerințe de raportare, noile principii pe care le-am introdus aici, principii care nu existau în trecut, pentru a ne asigura că aceste avantaje vor fi distribuite uniform din punct de vedere geografic. Dacă priviți articolul 6, nu trebuie doar să ne punem de acord cu marocificarea sprijinului sectorial, există în plus trei niveluri de raportare în primul rând e vorba de Comitetul Comun, organismul care va monitoriza punerea în aplicare a protocolului. Vorbim aici de un prim raport uh, de progres uh, în uh, baza formatului stabilit împreună cu noi pentru proiectele individuale. Noi vom putea astfel aloca următoarea tranșă a sprijinului sectorial doar în pe baza punerii în aplicare și dacă această punere în aplicare se aliniază la uh, distribuția uniformă a avantajelor și dacă se aliniază la uh, planificarea și programarea pe care am stabilit-o cu Marocul. Avem un al doilea nivel de raportare apoi, odată ce acest proiect va fi finalizat. Atunci, uh, se va elabora un raport uh, referitor la finalizarea și punerea în aplicare a proiectului. Vom putea astfel evalua dacă avantajele finale ale acestui program vor corespunde cu cele ale programului inițial. În cele din urmă vom avea un al treilea raport, un raport general pe care, bineînțeles, îl vom pune la dispoziția dumneavoastră și a altor instituții care va prezenta pe scurt măsurile luate pentru sprijinul sectorial. E vorba de un aspect foarte important, pentru că acesta va permite instituțiilor europene să urmărească ce se întâmplă, ce se va întâmpla în uh, ceea ce privește avantajele pentru societate. Clauza pentru drepturile omului, așa cum uh, a fost ea prezentată la articolul 1 și am să conchid imediat, uh, ar trebui privită împreună cu articolul 8. Deocamdată pot să vă spun că avem posibilitatea de a suspenda unilateral acest protocol dacă noi, în calitate de instituție europeană, vom constata o încălcare a drepturilor omului. Îmi cer scuze dacă m-am întins prea mult, dar lucrăm de multă vreme la acest protocol care se aliniază la rezoluția dumneavoastră și la mandatul Consiliului. Doi deputați mai doresc să adauge comentarii. Dau din nou cuvântul domnului Neuser. Ja, vielen Dank, Frau. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, câteva întrebări foarte pe scurt. Am să încep însă cu o observație. Uh, limbajul folosit mi se pare unul uh, care ne poate induce în eroare, pentru că Comisia vorbește de toate regiunile Marocului. Există regiunile Marocului și există Sahara Occidentală care unde intră. Ar trebui să folosim terminologia din partea dreptului internațional, ar trebui să așteptăm din partea Comisiei să folosească o terminologie clară, cu caracter obligatoriu. Vorbim de Maroc și teritoriile ocupate din, Maroc, din uh, Sahara Occidentală. Nu vorbim de toate regiunile Marocului. O a doua întrebare. A existat uh, o discuție între Comisie și Polisario, reprezentatul uh, Saharelei Occidentale? În al treilea rând, de ce există diferite clauze uh, privind drepturile omului în acordul cu Groenlanda și în acordul cu Maroc? În continuare, a existat o evaluare a situației în ceea ce privește drepturile omului la fața locului în Sahara Occidentală, o evaluare făcută de comisie? Vă mulțumesc, domnule Neusser. Dau cuvântul domnului Deva. I must congratulate the Commission on a Trebuie să felicit Comisia, au făcut o încercare extraordinară de a se justifica, însă nu rămâne decât să pun o întrebare foarte simplă. Dacă vorbim de dezvoltare durabilă, atunci fondul pe care uh, îl vom aloca marocanilor a fost limitat pentru a uh, intra aici și oamenii din Sahara Occidentală și dacă da, ce procent va fi alocat concret cetățenilor din Zahara Occidentală, care duc un trai foarte, foarte trist. Est-ce que la Commission euh, Dorește Comisia să răspundă la această întrebare? Thank you, Madam Chair. As as far we we. can, certainly, it's clear that Da, vă mulțumesc. Uh, voi încerca să răspund măsura posibilului. Este evident că subiectul este unul delicat din punct de vedere politic, unul care încinge spiritele uh, dar uh, nu credem că vom reuși, suntem uh, conștienți că nu vom reuși să rezolvăm prin uh, protocol această problemă. Am încercat să răspundem îngrijorărilor ridicate de Parlamentul European în 2011 și pentru a răspunde poate la ultima întrebare, am spus că dorim să ne asigurăm că se va um, face o distribuție geografică. Nu e vorba de procentaje, dar distribuția trebuie să se facă. Uh, cu siguranță, dacă în prima etapă de programare vor veni cu o propunere inacceptabilă sau, de pildă, vor folosi întreg spiritul uh, sprijinul sectorial pentru regiunea uh, Tanger, vom spune nu, nu e de, uh, nu se alinează la uh, Uh, cele negociate. Ar trebui să existe o distribuție geografică clară care să includă toate regiunile vizate. Iată ce putem face în acest comitet comun. Am dacă am discutat cu reprezentanții uh, oamenilor din Sahara Occidentală, dar ne-am întâlnit de mai multe ori cu ei, nu i-am ignorat dar există cu siguranță o poziție a Uniunii Europene referitor la problema Saharei Occidentale și în calitate de Digi Mare. Noi ne aliniem la această poziție. Cu siguranță dumneavoastră aveți mai multă experiență în ceea ce privește declarațiile și poziția politică a Uniunii Europene. Dar ce vrem noi să facem? Vroiam să instituim un mecanism care să-i permite instituției să ia măsurile necesare în ceea ce privește dreptul omului. Cred că e suficient intervine, doamna președinte. Dau acum cuvântul înapoi domnului Preda pentru a conchide. Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, doamna președinte. Departe de mine uh, pretenția de a trage concluzii după astfel de dezbatere. Pozițiile sunt foarte clare. Uh, tot ce a făcut comisia e lăudabil. Sincer, eu am preluat uh, textul protocolului. L-am, l-am chiar cu mine. Avem 17 sau ceva de genul ăsta, poate chiar mai multe pagini, înainte de fișele tehnice, cu detalii. Sigur că uh, N-am discutat deocamdată amănuntele, detaliile protocolului. Sunt puțin dezamăgit, vă, vă, vă pot spune că eu chiar mă pregătisem pentru a vă uh, da răspunsuri foarte clare în legătură cu uh, prevederile și uh, articolele din protocol nu am discutat protocolul, în prezentarea mea am anticipat puțin această situație și acum ne confruntăm cu o alegere politică foarte clară. Domnule Weigel, uh, puneți o întrebare, ce, în ce constă Sudul? Uh, Sahara Occidentală numește, deci Marocul și Sahara sunt numite uh, provinciile, teritoriile din sud. În teritoriul nostru nu se vorbește despre teritoriile din sud, ci de sudul geografic. Polul sud nu a dispărut. Există în continuare. Tot a fait. Tot a si, Intervenție fără microfon din sală. You must use the mic because there are translation, huh? so... Vă rog să uh, porniți microfonul pentru interpretare. Da, am înțeles mesajul dumneavoastră. Mă bucur să constat că experta noastră, Elizabeth, um, doamna Levin, a sosit puțin cam târziu. Pot să închei? Da, sigur că da. Mulțumesc. Sigur că ați putea, ați, aș putea să fac o demonstrație, dar din păcate, uh, s-a sugerat că am fi uh, cumva în afara Parlamentului European sau chiar în Maroc. Maroc. Suntem la Parlamentul European. Fiecare are dreptul să-și exprime punctul de vedere, dar nu cred că e corect să îi stigmatizăm pe cei care nu vor să înceapă acest război împotriva punctului de vedere al celorlalți. Pentru mine e foarte simplu, avem protocolul negociat de către Comisie cu partea marocană. Eu am făcut o evaluare pe care v-am prezentat-o, pornind de la punctele pe care le-am uh, sugerat acum doi ani. Eu constat o anumită ameliorare, pornind de la aceste puncte de referință. Constat că Uniunea Europeană sau că Comisia Europeană în procesul de negociere a făcut progrese, care pentru mine sunt importante, uh, V-am explicat uh, de ce. Însă nu pot să ignor faptul că accesul la resurse esențiale uh, pentru Uniunea Europeană care ar putea să reprezinte o contribuție pe planul dezvoltării pentru Maroc, nu cred că dacă negăm acces acces, am avea o atitudine corectă sau adecvată. Deci dacă refuzăm protocolul, uh, dezvoltarea în Maroc nu va progresa. E foarte simplu. Și aș mai adăuga încă ceva și aici mă apropiu de concluzii. Deci dacă pescarii europeni, flota europeană nu va pescui în Maroc, o vor face alții și nu cred că ceilalți vor fi mai atenți decât noi în virtutea uh, acordului prezentat de către Comisie, nu cred că ceilalți vor fi mai atenți cu respectarea drepturilor omului. <clears throat> Mecanismul care figurează în protocol această idee a monitorizării periodice și a unei analize pe baza contribuției uh, financiare, acest mecanism e un mecanism bun de calitate și <clears throat> sigur că trebuie să verificăm uh, punerea în aplicare a acestui mecanism. Eu personal am mare încredere în uh, negocierea uh, derulată de către comisie, punctul meu de vedere personal, dar în orice caz cred că vom avea și posibilitatea de a uh, aștepta avizul sau poziția celorlalte comisii. În încheiere aș putea să vă spun că nu cred că problema uh, Saharei Occidentale poate să fie soluționată blocând acest uh, protocol de pescuit cu Marocul cinstit. Deci dacă vrem să progresăm în acest domeniu al dezvoltării, cred că această, acest domeniu este mai interesant decât ce am avut până acum pentru a ajuta populațiile uh, marocane în domeniul dezvoltării, e punctul meu de vedere și nu poate fi schimbat doar prin invocarea acestor, uh, acestui uh, lupte pentru independența Saharei Occidentale și așa mai departe. Dacă vreți, putem să luăm protocolul uh, punct cu punct. Mulțumesc. Oui, Madame Isabella Levin. Doamna Levin, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru că mi-acordați uh, cuvântul în numele verzilor. Îmi cer scuze pentru întârziere. Nu am uh, asistat la întreaga dezbatere, dar aș dori să vă transmit punctul meu de vedere și al grupului pe care îl reprezint pe această temă. Cred că acest protocol uh, pune probleme grave. Eu am fost raportor pentru dimensiunea externă a uh, reformei uh, politicii comune a pescuitului și cred că am reușit să obținem o îmbunătățire foarte importantă în legătură mai ales cu acordurile cu aceste țări terțe, forma lor, cum ar trebui să arate pe viitor și nu cred că acest nou protocol reprezintă un, um, o, o oglindire a acordului nostru. Unul dintre uh, aspectele cele mai importante ale unui acord care ar trebui să fie durabil e chestiunea drepturilor omului. Parlamentul și Consiliul au ajuns de comun acord la această concluzie și mandatul Consiliului când a fost emis uh, mandatul pentru comisie, mandatul de negociere pentru uh, negocierea unui nou protocol cu Marocul, viza tocmai această clauză a drepturilor omului, care ar trebui să figureze în noul protocol. Domnul raportor pare să creadă că în acest protocol există o clauză privind drepturile omului. Din păcate însă nu sunt de acord cu el. Pentru că dacă vă uitați la celelalte acorduri pe care Uniunea Europeană le are, de exemplu cu São Tomé și Principe, Madagascar, uh, Gabon, Cap Verde, Groenlanda și așa mai departe, întotdeauna există o clauză specifică care vorbește despre suspendarea punerii în aplicare a, unui, a protocolului respectiv de către ambele părți dacă se constată încălcarea unor drepturi fundamentale uh, privind drepturile omului în conformitate cu acordul 9 de la acordul uh, Cotonou sau acordul 6 din uh, Tratatul privind Europeană. Sunt aliniate foarte clare care figurează în toate protocoalele, cu excepția acestui protocol. În acest protocol se face trimitere la acordul de vecinătate cu Uniunea Europeană, se vorbește despre Declarația Universală a Drepturilor Omului, Drepturilor care ar trebui să se afle la baza politicilor interne și externe uh, ale comunității cu Marocul. Suntem foarte, foarte departe de clauza privind drepturile omului care figurează în celelalte acorduri. Aș dori să mai subliniez că nu avem de-a face cu o misiune sau cu un accident. Știu că Comisia a raportat de fiecare dată la Comisia de Pescuit atunci când am pus întrebări în legătură cu negocierile cum uh, avansează în ce privește acordul cu Marocul. Au fost întotdeauna două probleme, un, o, o problemă legată de aspectele economice și apoi o altă problemă legată de clauza pentru drepturile omului. Știm că, sistematic, Marocul a refuzat această cauză Uh, privind drepturile omului <clears throat> în acest uh, protocol. Această clauză de suspendare din acest protocol vorbește doar despre un litigiu eventual, dar nu se referă la încălcarea specifică a drepturilor omului. Deci, nu respectăm ce au convenit Parlamentul European și Consiliul și nu cred că e o coincidență că faptul că Marocul nu și-a dorit să includă o astfel de clauză în protocol. Am putea să ne punem întrebarea de ce, nu? Dar e foarte clar, e motivul pentru care uh, domnul Weigel, doamna Mayer și alții nu au avut posibilitatea să intre pe teritoriul Marocului când am uh, încercat să vizităm teritoriile din sud, pe care uh, le putem numi oricum, dar e vorba despre Sahara Occidentală. Am uh, contactat și ambasada marocană, am dorit să ne întâlnim cu guvernatorul din provincia respectivă și cu activiștii pentru drepturile omului și doream să constatăm cu ochii noștri care este situația acolo. Nu ni s-a dat posibilitatea să mergem acolo, am fost numiți uh, agență provocator, cred că aceasta este formula care a fost folosită. Mă întreb de ce nu ni s-a permis accesul. Și de ce a construit Marocul acest uh, zid de 2700 de kilometri în uh, deșert, deci care face, care separă teritoriile libere și teritoriile ocupate, pentru că e pur și simplu uh, deci uh, cei, uh, oamenii din uh, Sahara Occidentală nu au fost consultați în legătură cu autodeterminarea, cu ce își doresc pentru poporul lor pentru viitor. Și în încheiere aș dori să mai informez comisia dumneavoastră că Comisia de Pescuit a cerut un aviz juridic din partea serviciilor juridice tocmai în ce privește legalitatea achiziționării drepturilor de pescuit de către Uniunea Europeană în zona economică a Saharei Occidentale. Pentru că, din câte știu eu, Marocul nu are uh, sau nu a pretins niciodată că are controlul apelor teritoriale ale Saharei Occidentale. Uh, cred că serviciu juridic va ajunge la concluzia că e vorba de ape internaționale, deci implicațiile juridice sunt foarte grave, nu numai în ce privește drepturile omului, ci și statutul acestor ape internaționale și faptul că Uniunea Europeană încearcă să uh, pescuiască pește în aceste ape. Deci eu recomand să ne opunem acestui nou protocol. Nu cred că se respectă principiile democratice și Cred că ar trebui să refuzăm pur și simplu. Mulțumesc. Îi dau cuvântul din nou domnului Preda, dacă dorește, să facă un comentariu pe marginea celor spune, spuse de doamna Lövin. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg uh, cele spuse de doamna Lövin ea și-a exprimat uh, punctul de vedere și l-a expus și uh, cu ocazia reuniunilor anterioare. Ultimă observație. Regret faptul că nu uh, s-a ținut cont de toate aspectele de noua situație legată de negocierea întreprinsă de către Comisie. În completarea dezbaterii, de astăzi, pot să citez articolul 1 din protocol, care stipulează la alineatul 2. Punerea în aplicare a protocolului se face în conformitate cu articolul 1 din acordul de asociere cu privire la dreptul de asociere și în conformitate cu articolul 2 uh, referitor la principiile democratice și la drepturile omului. Acest articolul 2 respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului inspiră politicile interne și externe ale comunității și ale Marocului și reprezintă un element foarte important din acest acord. Am citat aceste articole, eu nu pot să fac mai mult decât ce a făcut Comisia în cadrul negocierii. Nu puteți să-mi cereți mie, raportorului, să fac mai mult decât Comisia eu nu fac decât să repet ce am spus acum câteva clipe, respectiv că negocierea Comisiei uh, a fost foarte bună, s-au obținut progrese față de 2011. Articolul 1, articolul 8 din protocol sunt suficiente pentru a ne permite un control și o monitorizare în funcție de tot ce se întâmplă la fața locului am înțeles că aveți un punct de vedere opus, sigur că la vot se va lua hotărârea finală. Nu putem adăuga mai mult deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este ziua de 16 octombrie la 12. Trecem acum la cel de-al doilea aviz al domnului Preda la Banque euh, européenne d'investissement est la garantie Banca Europeană de Investiții și uh, garanțiile europene pentru investiții în urma deciziile coordonatorii DEVE de a avea un schimb de uh, opinii cu privire la amendamentele la raport. Vom avea acum o uh, dezbatere a amendamentelor la vizul uh, Preda cu privire la Banca Europeană de Investiții. Aveți cuvântul, domnule Preda pentru a prezenta aceste amendamente și poziția dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că uh, uh, de această dată să nu uh, mă aflu la fel de singur ca înainte. Mă bucur de faptul că de această dată avem posibilitatea de a avea un schimb de opinii, opinii cu privire la amendamente Uh, cele 27 de amendamente <clears throat> reprezintă avizul meu, iar uh, uh, pe lângă aceste amendamente ale mele, 20 de amendamente au fost depuse de către colegi, dintre care Verzi, reprezentați de domnul Stas, și de către dumneavoastră, doamnă președinte, și de doamna Gres. Verzi au fost foarte activi pentru că au depus 13 amendamente. Eu am depus uh, cinci amendamente și domnul Deva, în numele ECR-ului, a depus două. Um, o primă observație generală, aș dori să vă spun că o mare parte din aceste amendamente merg în aceeași direcție, ceea ce arată că există în comisia noastră o convergență de vederi cu privire la activitatea Băncii Europene de Investiții în țările terțe acoperite de către garanția Uniunii. Aș dori să mulțumesc autorii acestor, uh, autorilor acestor uh, amendamente și le mulțumesc și pentru cooperarea uh, pentru obținerea amendamentelor de compromis. Am ajuns la, la șase astfel de amendamente de compromis, cinci cu versii, un compromis cu grupul ECR și foarte pe scurt aș dori să vă prezint aceste amendamente de compromis rugându-vă să le susțineți cu ocazia votului, pentru că mie mi se pare că aceste amendamente de compromis sunt echilibrate și îmbunătățesc propunerea Comisiei. E vorba, în primul rând, de problema finanțării efectuate de către BEI prin intermediul unor intermediari financiari. Compromisul 1 susține ideea că e nevoie de mai multă transparență pentru aceste activități de creditare uh, de către intermediari asigurându-ne că aceste credite au un impact uh, major în domeniul dezvoltării. O altă idee importantă este că aceste împrumuturi ale BEI trebuie să susțină dezvoltarea sectorului privat în țările beneficiare și aceasta de comun acord cu prioritățile pe țara respectivă. Amendamentul de compromis numărul 2 subliniază faptul că această bancă ar trebui să coopereze doar cu intermediari financiari care au o reputație financiară sănătoasă și că ar trebui să fie uh, definită o listă de criterii de integritate. Al treilea amendament de compromis subliniază două aspecte. În primul rând că banca ar trebui să consolideze uh, finanțarea proiectelor în domeniul învățământului și al sănătății și în al doilea rând că uh, recentrarea activității băncii ar trebui să se facă acolo unde investițiile uh, aduc mare valoare adăugată, însă fără ca politica de dezvoltare să aibă de suferit, politica noastră pe termen lung patru și cinci abordează chestiunea uh, uh, amestecului de credite și de donații și evidențiază două aspecte importante. În primul rând, acest, uh, deci, uh, uh, acest amestec de credite și de donații care ar trebui să aibă impact asupra dezvoltării, care ar trebui să fie evaluat și cred că în acest sens orice ocazie este bună pentru a reaminti acest, acest aspect. Apoi trebuie să ne asigurăm că implicația nu numai băncii, ci și altor instituții internaționale, financiere, internaționale și europene, se face în conformitate cu aceleași reguli, deci de comun acord cu obiectivele de dezvoltare și cu principiile eficienței și al transparenței. Al uh, șaselea amendament de compromis clarifică susținerea acordată de către BEI IMM-urilor. Uh, Îngrijorarea noastră principală vizează în acest context faptul că finanțarea băncii să să consolideze uh, IMM-urile, proiectele în țările în curs de dezvoltare? chiar dacă uh, proiectele IMM-urilor europene nu ar trebui să fie total excluse. Iată compromisurile. Eu am depus și amendamente orale, șase în total, care încearcă să îmbunătățească uh, formularea amendamentelor mele inițiale. Și aș dori să vă rog să susțineți și aceste amendamente orale având în vedere faptul că avizul uh, a fost întocmit uh, uh, într-un termen foarte strâns, au fost nevoie de anumite schimbări, modificări. Acum nu o să intru în amănunte în legătură cu toate aceste amendamente. De exemplu, amendamentul oral numărul 1 exclude ideea de a include criteriile de eligibilitate pentru finanțarea climatică în textul deciziei care vizează acordarea mandatului extern băncii. Ceea ce ne interesează nu e să îngreunăm uh, procesul de luare a deciziilor, ci să ne asigurăm că aceste criterii sunt disponibile public. În fine, aș dori să vă atrag atenția asupra unui amendament pe care l-am prezentat, amendamentul 39, care mi se pare foarte important. Cred că nu trebuie doar să impunem uh, uh, condiții băncii, ci să încurajăm banca să își adapteze modelul de afaceri pentru a îmbunătăți în mod optic um, deci, uh, deci, uh, politicile externe ale Uniunii Europene și aș dori să îmi exprim, exprim sprijinul în ce privește propunerea domnului Calfin de a crește uh, uh, volumul garanției Uniunii Europene. Iată ce doream să vă spun ca introducere pentru acest schimb de vederi. Vă mulțumesc pentru atenție. Aș dori acum să îmi dau cuvântul în numele verzilor. Nu nu felicităm de compromis. Ne bucură compromisurile propuse de raportor Acestea conțin câteva idei cheie ale grupului nostru, și anume faptul că cei care intermediază astfel de operațiuni trebuie să respecte criterii stricte de integritate, trebuie să se respecte de asemenea standardele sociale și de mediu. Acesta este compromisul 1. Apoi, investițiile în sectorul privat uh, sunt destinate comunităților locale din statele în curs de dezvoltare. Un punct important pentru grupul nostru, mai ales la această comisie. Asta pentru compromisul 6, o spun, și apoi ne bucură faptul că compromisul 5 a inclus amendamentul nostru referitor la evaluarea sistemului, sistemul de mix între uh, donații și credite, Așa se respectă foarte bine principiile complementarității financiare și se influențează pozitiv dezvoltarea durabilă. Raportul este de foarte bună calitate, cu toate acestea câteva aspecte nu sunt luate în calcul și mi se pare important să le menționăm. În ceea ce privește respectarea responsabilității și a aproprierii în statele în curs de dezvoltare, grupul nostru consideră că toate investițiile BEI trebuie să fie aliniate la strategiile de dezvoltare concepute la nivel național. Acesta este amendamentul 28. Este regretabil faptul că ă, partea a doua de la amendamentul 33 al nostru nu este reținută de, la, de raportor. Acordarea de prioritate proiectelor de scară, mic, scară mică și descentralizării în domeniul energiei regenerabile pare cea mai bună alternativă pentru a se evita efecte negative sociale și de mediu uh, ce pot fi cauzate de infrastructurile energetice de scară mare. Apoi ni se pare important și să subliniem o oarecare lipsă de coerență. Amendamentul nostru 43 se referă la divulgarea informațiilor privindu-i pe beneficiarii efectivi și acesta nu este susținut de raportor, deși acest aspect este unul foarte important și tocmai a fost adoptat în cadrul avizului legislativ Newton-Dunn privind spălarea de bani. Cupul Verzilor consideră că este important să se um, creeze o coerență între dosare și să ne, să ne asigurăm că uh, uh ne asumăm suficientă responsabilitate în combaterea spălării de bani. E foarte important, am votat acest proiect uh, în uh, cadrul legislativ de combatere a spălării de bani și nu-l votăm când vorbim de garanțiile BEI, nu e coerent. În încheiere vreau să-i mulțumesc domnului Preda pentru verzi. Am să-i dau acum cuvântul am să le dau cuvântul celorlalți deputați dacă doriți să vorbiți despre garanția Uniunii Europene pentru BEI. Este un subiect important pentru dezvoltare. Preda la Dacă nu, atunci dau cuvântul domnului Preda pentru concluzii. Poate v-ați răzgândit în legătură cu amendamentul 43. Uh. Mulțumesc foarte mult pentru ce ați spus. În legătură cu compromisurile realizate, cred că am reușit să includem esența. Sigur că nu se poate să ajungem la o poziție unanimă aici în legătură cu toate punctele. Așadar, aici uh, ne vom mai pronunța la vot. Eu mențin punctul de vedere în legătură cu articolul 42, dacă nu mă așel, sau 40, 43, așa. Însă la 33 eu am propus un vot pe părți. Astfel vom putea să nuanțăm pozițiile diverselor grupuri. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Asta e tot. Si beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Doresc să vă amintesc că votul va avea loc în această după-amiază. Deci dezbaterea se încheie și doresc să mulțumesc secretariatului pentru organizarea acestei dezbatere, astfel toată lumea a putut să se uh, lămurească cu privire la cum să voteze. Haideți să trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, e vorba de un schimb de opinii privind proiectul de aviz al domnului Gustafsson, privind drepturile omului în lume în 2012 și politica Uniunii Europene în acest domeniu. Domnul Gustafsson. Ure, fără o oplyse os. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă rog să mă scuzați, nu am fost prezent uh, mai devreme la reuniunea aceasta, însă prezidez o reuniune a a ă, Comisiei pentru Pescuit, de aceea am fost un, în altă parte mai devreme. Raportul acesta este unul foarte important pentru Comisia noastră. Ne permite o privire de ansamblu asupra situației. Și cred că este un raport foarte bun, este un raport ă, cu caracter descriptiv și ă, opinia mea este prezentată în acest aviz. Am încercat să clarific mai multe puncte. De exemplu, m-am referit la faptul că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să fie răspunzător de ceea ce face. Atunci când SAE primește un mandat, trebuie să acționeze în mod responsabil. De asemenea, în avizul meu, am subliniat faptul că întregul sistem al Uniunii Europene trebuie să fie bazat pe drepturile omului. Trebuie să avem o abordare bazată pe drepturile omului în toate contextele posibile. Cred că este foarte important să subliniem că acest lucru trebuie să fie valabil întotdeauna și când spunem în orice context, ce înseamnă acest lucru este că trebuie să uh, introducem peste tot această dimensiune de drepturile omului, de egalitate de gen, și așa mai departe. Aceste subiecte sunt niște fire roșii în întreaga politică europeană. Eu am depus cinci uh, proiecte de amendament, să spunem, menționez cinci aspecte, și spun că avem nevoie de instrumente pentru a garanta o abordare bazată pe drepturile omului. Toți indicatorii noștri trebuie să fie utilizați pentru a uh, se uh, evalua în ce măsură sunt respectate drepturile omului, egalitatea de gen și așa mai departe. În munca noastră este foarte important să includem și reprezentanții societății civile. Aceștia trebuie să ne ofere contribuția lor și informațiile pe care le dețin, pentru că ei cunosc foarte bine domeniul și cred că trebuie să fim mult mai atenți la ce au de spus. Sigur că suntem politicieni, suntem decidenți, însă și societatea civilă poate să-și aducă o contribuție importantă pentru că foarte adesea ei au foarte multe informa informații detaliate pe care noi, ca politicieni, nu le avem. Ultimul punct pe care aș dori să-l menționez este legat de faptul că Uniunea Europeană trebuie să acorde o prioritate deosebită mai multor domenii. Trebuie să avem un obiectiv specific. Să vă dau un exemplu. Trebuie, de exemplu, să combinăm chestiunile ecologice sau economice cu chestiuni sociale. Post-2015 se pare că se merge în această direcție, ceea ce este foarte bine. Trebuie să combinăm uh, aceste politici pentru că ele sunt foarte strâns legate. Atunci când se produc schimbări climatice, efectele negative nu se răsfrâng doar asupra uh, mediului, ci și asupra oamenilor și mai ales asupra oamenilor săraci din statele în curs de dezvoltare. Dar mă voi opri aici, sunt deschis la propuneri, amendamente și așa mai departe. Vă mulțumesc anticipat pentru sugestii și aș dori să vă mai spun și că în textul meu se uh, menționează undeva și drepturile copiilor. Am S-au depus în trecut diverse amendamente în alte propuneri privind uh, drepturile copiilor, însă aici nu, uh, nu s-a întâmplat. Uh, s-au depus cinci amendamente, însă la raportul principal, nu la avizul meu. Însă m-ar interesa foarte mult să știu ce părere aveți. Mulțumesc, domnule Gustafson, pentru ce ați spus, spune doamna Jolie în limba norvegiană, 300 de persoane au murit la Lampedusa recent și cred că trebuie să tratăm cât se poate de serios uh, drepturile omului la ora actuală. Este o chestiune foarte importantă. Domnul Martinez. Gracias. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doream să manifest în linii mari acordul cu cele afirmate de domnul Gustafsson. Sunt de acord cu evaluarea dumnealui uh, în ceea ce privește raportul anual al Comisiei AFET. Dar, de asemenea, sunt de acord cu cele spuse de doamna președinte, și anume că poate tragedia petrecută în Lampedusa ar merita o reacție din partea comisiei noastre. Și asta pentru că, în primul rând, raportul comisiei AFET este unul de dinainte evenimentelor tragice din Lampedusa. Iată de ce aș prefera să fim noi cei care fac o observație în această privință. Nu mă aștept să fie colegii de la AFET. E un subiect care ne vizează direct și care se aliniază de altfel cu celelalte recomandări. Iată, sunt absolut sigur că tu, în calitate de raportor, vei fi cel mai în măsură să facă o recomandare, o propunere suplimentară pentru ca Comisia AFET să adauge în textul său o observație foarte pertinentă referitor la un eveniment care a marcat conștiințele a milioane de europeni. La ora actuală, în ceea ce privește Lampedusa, în uh, Italia, în societățile din țările noastre, există o mare dezorientare și o mare nemulțumire pentru că nu se întrevede niciun fel de măsură. Doar uh, aceia care știu să se roage, se roagă pentru persoanele decedate și pentru cele dispărute. Noi, în calitate de aleși politici, trebuie să ne gândim că trebuie ca Uniunea Europeană să ia măsuri riguroase pentru ca această situație să nu se repete. Nu știu dacă știți, dar guvernul italian a luat o serie de măsuri. Nu sunt măsuri care uh, sunt uh, extraordinar de surprinzătoare, dar ce face? A extins uh, zona acoperită de marina militară pentru a îndepărta de coastele italiene posibili migranți. Și nu cred că aceasta este direcția spre care noi ar trebui să venim cu recomandări. Oricum ar fi, eu am uh, încredere de plină în colegul Michael Gustafson și aș propune ca dânsul, în calitate de raportor, să fie cel care să vină cu o propunere de text uh, cât se poate de repede, text în care să ne manifestăm îngrijorarea, solidaritatea, cât și dorința noastră de a se lua măsuri cât se poate de repede. Vă mulțumesc! Cortes Lastra. Domnul Cortes Lastra, aveți cuvântul. Doream să-l felicit pe domnul Gustafson și doream uh, să uh, mă alătur celor exprimate de colegul meu Miguel Angel Martinez. Într-adevăr, uh, am cam pierdut din legitimitate în ultima vreme în ceea ce privește drepturile omului. Ați menționat uh, cele întâmplate în Lampedusa, e un caz despre care trebuie să vorbim pentru că tocmai vorbeam de un protocol în ceea ce privește pescuitul, dar ne aflăm într-o situație în care pierdem legitimitate în ceea ce privește drepturile omului. Vorbeați de Lampedusa, un caz pe care l-am constatat cu toții, dar am observat de asemenea cum crește um, extremismul în Europa, extremism care se opune drepturilor omului și am văzut cum uh, populația României se confruntă în diferite state membre cu încălcarea drepturilor lor. Aș dori să-l felicit pe colegul Gustafson pentru raportul dumnealui și cred că face niște observații pertinente de care merită să ținem cont. Mulțumesc! Aș dori și eu să pornesc de la ce ați spus dumneavoastră și să întreb secretariatul dacă ar fi posibil să se organizeze pentru Comisia DV o delegație la Lampedusa cât mai rapid dacă mai avem timp să o facem, dacă avem credite, dacă avem timp, ar fi bine să încercăm să organizăm așa ceva chiar și cu propriile noastre fonduri, pentru ca Comisia pentru Dezvoltare sunt în acest loc atât de important pentru statele în curs de dezvoltare. E un proiect pe care trebuie să-l mai punem la punct împreună cu coordonatorii. Și tot împreună cu ei să vedem dacă nu ar fi cazul să adresăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral și cu rezoluție la următoarea plenară de la Strasburg. Asta vreau eu să spun, domnule Gustafson, cred că trebuie să ținem legătura ca să mergem uh, mai departe în acest domeniu și în privința acestui raport și să dăm exemple din actualitate care este absolut insuportabilă. Je donne la parole à la Commission. Doresc să dau cuvântul comisiei reprezentată de doamna... A, nu, e vorba de Serviciul de Acțiune Externă, doamna Tison. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc, doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru intervenție și pentru sugestii. Uh, am luat, domnul raportor spune că se trebuie să-și asume o răspundere mai mare în introducerea drepturilor omului în toate contextele. Domnul raportor vorbește despre integrarea drepturilor omului în toate politicile. Acest lucru este prevăzut în strategia drepturilor omului și a democrației adoptată în iunie 2012 și în planul de acțiune ulterior. E capitolul 4 din strategie. Acesta integrează drepturile omului pe plan intern și extern, iar în planul de acțiune e vorba de acțiunea numărul 10, care vorbește tocmai despre dezvoltarea unei abordări privind drepturile omului în toate politicile de dezvoltare și aș avea câteva exemple concrete. În amendamentele dumneavoastră sugerați că este necesar un ansamblu de instrumente. Acesta este un ansamblu de instrumente dezvoltate noi anul trecut. De asemenea, am dezvoltat și un document, un draft și un document de lucru este pe cale de finalizare din partea Comisiei Dev, a DigiDevco, însă ei colaborează cu noi cât se poate de strâns. În cadrul Zilelor Europene pentru Dezvoltare va exista un panel privind integrarea drepturilor omului în toate domeniile dezvoltării și de asemenea, în cadrul forumului, forumului ONG-urilor din decembrie se va vorbi despre acest lucru, deci colaborăm și cu societatea civilă. Concret, încă de anul trecut, în cadrul asistenței bugetare, am uh, adoptat o abordare cu orientări pentru a arăta cum se respectă valorile fundamentale. Există o metodologie pentru asistența bugetară generală și pentru cea sectorială. Mulțumesc amândurora! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Dau din nou cuvântul domnului Gustafsson pentru încheiere. Tack så hemskt mycket. Jag vill tacka kollegorna. Jag... Mulțumesc, doresc și eu să mulțumesc colegilor. Sunt și eu de aceeași părere, după cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, sunt de acord cu ce ați spus despre Lampedusa. Sunt de acord și cu ce au spus domnii Cortez Lastra și Martinez. După cum a spus domnul Cortez, ar fi posibil să ne pierdem credibilitatea și legitimitatea în domeniul drepturilor omului dacă se va considera că avem standarde duble în acest domeniu, deci e foarte important să acționăm și cred că ar fi adecvat să adăugăm acest lucru aici, în acest aviz, să menționăm Lampedusa. De asemenea, aș dori să mai spun că mă bucură foarte mult faptul că Comisia Europeană încearcă să uh, facă progrese la capitolul uh, setului de instrumente. Mă bucură faptul că Comisia consideră că este bine că Parlamentul European subliniază importanța acestui set de instrumente. Cred că astfel se consolidează mandatul Comisiei și uh, ei sunt uh, ajutați în munca lor. Sunt de acord că drepturile omului trebuie întotdeauna să fie integrate în politica de dezvoltare. Acest lucru s-a spus în mai multe documente din domeniu. Însă, problema este că nu ne deranjează faptul că nu se spun lucruri în documente. Ce ne deranjează este că nu se implementează în mod corect. Uh, și asta e valabil la toate capitolele. De exemplu, egalitatea de gen, un subiect drag mie, după cum știți. Se spune, în... se menționează necesitatea sa în tratatul de la Lisabona și în multe alte documente, însă problema este că implementarea nu se face în mod adecvat și nici nu sunt alocate resurse pentru a permite implementarea. Deci nu e suficient ca noi doar să spunem niște lucruri și să zicem că suntem de acord, ci trebuie să ne transpunem vorbele în fapte. Cu siguranță numai așa putem arăta că luăm situația în serios. Mulțumesc tuturor și îmi cer scuze, va trebui acum din nou să vă părăsesc, însă prezidez o altă reuniune, după cum spuneam, dar vă mulțumesc oricum. Mulțumesc! Haideți să continuăm acum cu punctul 13 de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, abordarea UE privind rezistența și reducerea riscului de dezastre. Doamna comisar Gheorgheva a participat alături de reprezentanta specială uh, din subordinea secretarului general al ONU pe această dezbatere. Vom discuta acum despre raportul de inițiativă uh, al comisiei noastre pe același subiect, rezistența și reducerea riscului de dezastre. Domnul Gay Mitchell este raportor și îi dau cuvântul chiar acum. Thank you, <clears throat> Madam President. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În luna octombrie, Comisia a venit cu o comunicare intitulată Abordarea UE față de rezistență lecțiile pe care le putem învăța din crizele alimentare. Această abordare e menită să direcționeze abordarea UE în fața dezastrelor și să diminueze riscurile în deosebit în acele state expuse riscurilor. Eu doresc să abordez aici o, aborda, o componentă foarte importantă a rezistenței și anume reducerea riscului de dezastre. Comisia a venit de asemenea cu un plan de acțiune pentru acele state expuse riscurilor din 2013 uh, până în 2030. Doresc să subliniez, așa cum face și Comisia, că obiectivele trebuie puse în aplicare și trebuie să dăm dovadă de consecvență. Pe uh, data de 13 septembrie, după cum ați amintit, am avut un schimb de opinii cu uh, doamna comisar Georgieva și secretarul, ONU general, secretarul general ONU pentru reducerea riscului uh, de dezastre, Margareta Wallström, pentru a vorbi de reducerea riscului de dezastre în ceea ce privește intervalul de după anul 2015. Au fost multe idei pe care trebuia să le includem în raport. Doamna comisar Georgieva spunea că raportul ar trebui să se concentreze asupra comunităților celor mai vulnerabile și iată ce dorim să facem, de fapt. Pentru a consolida rezistența, raportul cere ca măsurile în favoarea rezistenței să fie integrate în programarea ajutorului umanitar și de dezvoltare. De asemenea, raportul recunoaște provocările puse de schimbările climatice și sublinează că trebuie să ținem cont de adaptarea la schimbările climatice în inițiativele privind reducerea riscului de dezastre și în ceea ce privește rezistența. Dezastrele presupun uh, pierderi economice semnificative pentru guverne, cât și pierderi uh, considerabile de vieți omenești și mai important. Există diferite măsuri care permit uh, diminuarea vulnerabilității în fața dezastrelor și permit astfel sporirea rezistenței. E vorba de prevenire, atenuare de la nivelul local până la nivelul internațional. Acest raport sublinează că investirea în măsuri de reducere a riscului de dezastre înaintea dezastrelor în sine sunt măsuri mult mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât uh, reacționarea în urma evenimentelor, odată ce acestea s-au produs. Se estimează că un dolar investit în măsuri de uh, reducere a riscului în acele Uh, zone vulnerabile, economisește în cele din urmă cel puțin 4 dolari în ceea ce privește costuri de refacere. Din câte știu, cele 3 miliarde cheltuite în China au făcut tocmai aceasta. Au economisit 12 miliarde. Iată, raportul subliniază foarte clar că reducerea riscului de dezastre ar trebui să reprezintă, să fie o prioritate în uh, programările viitoare și în uh, planificarea dezvoltării asistenței umanitare și de dezvoltare în regiunile vulnerabile. Cerem ca actorii umanitari să integreze reducerea riscului de dezastre și strategii de adaptare la schimbările climatice în eforturile lor de coordonare a acestor strategii. Subliniem de asemenea bunele inițiative ale ONU în uh, ceea ce privește cadrul Hyogo. Este un cadru însă care va expira în anul 2015. De asemenea, cadrul post-obiectivele de dezvoltare ale mileniului trebuie să țină cont de cadrul Hyogo. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că agenda post-2015 pune accentul pe rezistență și reducerea riscului de dezastre. Promovarea acestor două dimensiuni presupune o abordare generală din partea societății. Trebuie incluse autoritățile locale, reprezentanții ai societății civile, cât și parteneri uh, pentru dezvoltare. Raportul meu dorește să sublinieze importanța jucată de toți actorii în ceea ce privește sporirea rezistenței, îndeosebi actorii locali care pot juca un rol cheie în crearea, sprijinirea și promovarea unei platforme în care să fie implicați cât mai mulți actori din regiune. Este important ca rezistența să aducă avantaje pentru acele elemente dintre cele mai vulnerabile ale societății. Îndeosebi acei cetățeni care trăiesc în um, regiuni periferice, uh, puțin dezvoltate, în mahalele care sunt expuși uh, dezastrelor multe gospodării care trăiesc uh, într-un stat permanent de sărăcie beneficiază de prea puțină sau chiar deloc uh, de uh, protecție socială și sunt prin urmare gospodările cele mai expuse în fața dezastrelor. Trebuie prin urmare să ne întărim protecția socială și cooperarea între statele membre, aspect pe care l-am abordat și într-un alt context. Prin urmare, doamnă președinte, este foarte important ca acest raport care abordează securitatea alimentară în acest context, um, așa cum a fost el deja subliniat de comisie, dezastrele sunt adesea urmate de uh, crize alimentare. Subnutriția și malnutriția afectează populația. Crizele alimentare provocate de dezastre generate de oameni sau dezastre naturale uh, sunt în continuă creștere din anii 80. Au fost între 60 și 65 de uh, situații de urgență alimentară în ultimii uh, ani și între, în, în anii 90 cam 45 uh, uh, de uh, astfel de situații. Dezastrele distrug recoltele alimentare, activele agricole, uh, acest raport sublinează că rezistența trebuie să se concentreze asupra sporirii securității alimentare, aspect care trebuie integrat în uh, programare și planificare. Studii numeroase au arătat că se pot face economii considerabile dacă instituțiile UE și statele membre își coordonează mai bine activitățile umanitare eforturile în ceea ce privește rezistența, de asemenea trebuie mai bine coordonate între statele membre. Organizații internaționale, organizații publice și mai ales parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să coopereze cu uh, sectorul privat, ONG-uri, societatea civilă. Toți acești actori pot să uh, își aducă o contribuție semnificativă. Trebuie să facem eforturi considerabile pentru a aborda utilizarea ineficientă a fondurilor alocate pentru reducerea riscurilor de dezastre și să prevenim utilizarea lor um, nejudicioasă. Cooperarea între organizațiile internaționale poate duce la îmbunătățirea um, reducerii riscului de dezastre. Ține în primul rând de răspunderea guvernelor naționale, uh, de răspunderea statelor membre să asigure siguranța cetățenilor. Avem nevoie, prin urmare, de un angajament puternic la nivel politic pentru a spori rezistența și reducerea riscului de dezastre. Cred că e un raport extrem de important și e o ocazie pentru Parlament să își uh, manifeste poziția uh, față de comunicarea Comisiei, față de abordarea Uniunii privind rezistența și reducerea riscului de dezastru, un aspect foarte important al politicii UE. Sper că acest raport va duce la creșterea sprijinului pentru rezistență și reducerea riscului de dezastre și că putem în continuare să scoatem în evidență aceste aspecte, mai ales că ne apropiem de intervalul de după 2015. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul Doamne Hope, vă mulțumesc. Îmi cer scuze raportorului pentru că va trebui să plec imediat la o altă comisie. Nu, va, nu voi putea să rămân să asist la discuție. Cred că este un raport excelent. Este un uh, raport foarte amplu, acoperă numeroase aspecte importante, de pildă coordonarea activității umanitare aș dori să scot în evidență trei puncte unde putem intra uh, poate chiar mai în amănunt. Domnul Mitchell vorbea de importanța jucată de, organi- de um, uh, organizațiile societății civile. Cred că putem pune accentul pe acest punct. Există um, state vulnerabile unde nu există neapărat o infrastructură socială și cred că uh, acolo organizațiile societății civile pot juca un rol important, uh, pot veni în sprijinul comunității locale, pot ajuta comunitățile locale să răspundă la dezastre și le pot ajuta să-și crească rezistența la dezastre se vorba și de uh, dezastre naturale și securitatea alimentară vorbim uh, de uh, micii uh, fermieri, dar am putea să reamintim și importanța acelor fermieri care au crescătorii de animale. Vorbeam într-un raport anterior de păstorit și discuția de atunci m-a făcut să conștientizez cât de mult uh, păstorii contribuie la uh, o dietă echilibrată. Nu e vorba doar de lapte, ci și de carne, sânge. Cred că sprijinirea crescătorilor de animale, când vine vorba de dezastre, joacă un rol foarte important când vine vorba de securitatea alimentară. Și, uh, nu în ultimul rând, e vorba de un uh, raport în ceea ce privește perspectiva țărilor în curs de dezvoltare asupra dezastrelor. Cred că nu trebuie să uităm rolul pe care îl joacă țările în curs de dezvoltare. Atenuarea schimbărilor climatice trebuie să se facă și în țările în curs de dezvoltare. Ce facem noi în Uniunea Europeană este și depinde foarte mult de capacitatea noastră de a diminua um, riscul de dezastre în țările în curs de dezvoltare. S-a dovedit tot mai mult uh, legătura între schimbările climatice și dezastrele naturale. Cred că raportul MPCC de săptămâna trecută a subliniat acest lucru foarte clar. Trebuie să ținem cont și de răspunderea noastră în ceea ce privește finanțarea. Ne-am uh, luat angajamentul să oferim uh, o finanțare de de 100 de milioane pe an. Cred că este, în concluzie, un raport foarte bun, foarte amănunțit. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Deva. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să spun foarte mult, dar nu, e rândul dumneavoastră intervine, doamna președinte. Domnul Deva este înaintea dumneavoastră. Da, mulțumesc, doamna președinte. Doresc să încep prin a al felicita pe domnul Miciu pentru un raport excelent. Eu am, am experiența nefericită uh, de a vedea cum un tsunami a lovit o clădire în Sri Lanka. Eu mă aflam pe uh, unul din balcon. Există mai multe categorii uh, în ceea ce privește dezastrele. Există cu tremure, există tsunami, avem alunecări de teren, inundații. Acestea sunt uh, marile catastrofe cu care ne-am confruntat în ultimii 10 ani. În toate cazurile se prăbușesc clădiri și după aceea nu se întâmplă prea multe. Acele clădiri uh, nu pot fi reconstruite. Și cred că un exemplu, poate cel mai elogvent exemplu, reprezintă Haiti. A fost nevoie de 18 luni pentru ca um, ruinele tuturor clădirilor care s-au prăbușit să uh, fie debarasate. E nevoie de asistență imediată și pentru ca alimentele, apa să poată intra, e nevoie ca drumurile să fie um, debarasate. În uh, Bangladesh au nevoie de 8 zile pentru a um, face toate aceste operațiuni de uh, debarasare. De ce e nevoie de atâta timp? E foarte simplu. Acele țări nu au capacități Uh, pentru a ridica un tonaj considerabil. Și cel mai bun mijloc pentru a veni în ajutarea acestor uh, țări care se confruntă cu, cu aceste probleme este de a interveni cu elicoptere specializate. În Pakistan, când au fost inundații, au fost afectate uh, 14 milioane de persoane care au fost rămutate, a căror locuințe au fost distruse și Pakistanul are capacitatea de a colecta molozul, infrastructura prăbușită și de a demara eforturile de reconstrucție și de a sprijin. Cred că un factor important în ceea ce privește capacitatea rapidă de răspuns este aceea de a dispune de o capacitate de uh, a manipula greutăți de mare tonaj, deosebit elicoptere. Uh, în acest sens. Cum deplasăm elicopterele acolo în 24 de ore e o altă problemă. Și în, uh, în planificarea în vederea pregătirii în fața dezastrelor e nevoie de a pune la dispoziție elicoptere în diverse zone din lume, bineînțeles cu personalul, cu pregătirea necesară. E un exercițiu la care m ar putea să mediteze um, raportul domnul Neusser. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mă alătur vorbitorului meu. Este un raport foarte bun, foarte reușit, uh, cel de elaborat de colegul nostru Mitchell. Trebuie atinse două obiective. În primul rând, rezistența țărilor în curs de dezvoltare Uh, și uh, capacitatea lor de a răspunde la crizele alimentare trebuie îmbunătățită. În al doilea rând, țările în curs de dezvoltare au nevoie de sprijin din partea noastră pentru a se recupera mai repede în urma crizelor alimentare. Au nevoie de un sprijin rapid în situații extreme. Este foarte important să abordăm cauzele, să ne analizăm și să luăm măsuri structurale. Există două exemple foarte bune, două abordări foarte bune. În primul rând, inițiativa UE Share, care vizează spațiul uh, african și există uh, de asemenea Asociația Agir pentru zona Sahelului. Cred că sunt două inițiative foarte bune. Zona uh, Cornul Africii um, a făcut obiectul unor intervenții UE și în acest sens a stabilit și niște priorități. Cauza problemelor din această zonă o reprezintă, știm cu toții, o slavă guvernanță politică, distrugerea mediului, uh, penuria resurselor precum uh, suprafața agricolă, apă și conflicte în ceea ce privește utilizarea teritoriului și suprafeței agricole. Um, inițiativa AGIR pentru zona uh, Sahelului se concentrează asupra protecției mediului înconjurător, asupra supravegherei pieței, și asupra irigațiilor. De pildă, în Sahel, în 2013, recoltele au fost foarte bune, însă alimentele sunt mult prea scumpe pentru gospodăriile cele mai sărace. Uh, de pildă, în cazul inițiativ, în cazul inundațiilor, uh, recoltele au fost pierdute, consecințele sunt dezastroase. E nevoie de măsuri la nivel politic, de pildă, de a pune la dispoziție fonduri din uh, Global Initiative Alliance. Trebuie să ținem cont și de faptul că obiectivele fixate trebuie respectate și atunci când primim uh, finanțare privată. Conflicte în ceea ce privește accesul la apă și utilizarea solului nu ar trebui acutizate uh, urmărind interesele unor întreprinderi aceste uh, intervenții au un sens când sunt într-adevăr în folosul populației locale, când permit o utilizare judicioasă a resurselor. În raportul elibera, eh, elaborat anul trecut de comisie, comisia se uh, referă la parteneriatul public-privat, cum ar fi noua inițiativă pentru securitatea alimentară. Această inițiativă a fost creată anul trecut în Statele Unite, însă acum, după un an, există uh, câteva puncte critice. Uh, mulți uh, dintre investitori sunt uh, concerne multinaționale cu sediul în Statele Unite, de pildă Monsanto. Dreptul în ceea ce privește utilizarea terenului, drepturi care nu sunt documentate și care fac ca mulți mici fermieri să-și piardă terenul. Um, adesea se oferă în concesiune terenurile agricole, lucru care duce la supraîndatorare populației micii fermieri care trebuie să supraviețuiască în fața acestor concerne, nu mai au apă suficientă la dispoziție, uh, monoculturile domină peisajul și există riscul ca aceste conflicte să se acutizeze. E nevoie, bineînțeles, de investitori privați, aceștia sunt bineveniți, dar nu ne putem aștepta ca piața să împărtășească obiectivele noastre economice și sociale. Parteneriatele public-privat oferă uh, posibilitatea de a stabili niște obiective de partea noastră, de a impune niște condiții. Uh, de pildă, întreprinderile ar trebui să își publice um, obiectivele de investiții pe diferite platforme pentru a asigura astfel transparența experiența noastră din uh, cadrul ultimei întâlniri UE-ACP, în cadrul acelei întâlniri, mulți eurodeputați s-au plâns că um, nu există suficiente fonduri și suficientă experiență din partea partenerilor ECP pentru a verifica acordurile cu UE. Este răspunderea noastră să sprijinim țările partenere în ceea ce privește aceste inițiative. Iată câteva puncte la care ar trebui să ne gândim. Există mulți uh, fermieri din Kenya, există de pildă unul pe nume Amagi, care a discutat cu un jurnalist bine cunoscut despre cum uh, ar trebui să se unifice sub o singură umbrelă ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Doamna Amani a spus foarte clar, știe de unde vin banii, banii vin dintr-un fond destinat reducerii dezastrelor. Uh, dacă acești bani vin uh, dintr-un fond pentru ajustarea uh, la schimbările climatice sau vin dintr-un fond pentru prevenirea sărăciei, eh, pentru ea nu contează. Este foarte important să le permitem acestor oameni să ducă un trai decent. Merci beaucoup. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Tyler. Okay, well, thank you. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru entuziasmul inițial. Nu intenționam să spun prea multe, nu o să spun în continuare prea multe. Cred că e un raport foarte bun. Mulțumesc domnului Mitchell. Cred că în ceea ce privește agenda după 2015, agenda pentru dezvoltare, există un consens care pare să se construiască în legătură cu uh, construirea acestor obiective de dezvoltare durabilă uh, cu uh, eradicarea sărăciei. Și cred că acest concept de reziliență și reducerea catastrofelor trebuie să uh, fie inclus în politicile noastre pentru că joacă un rol foarte important în uh, obținerea rezultatelor scontate. Deci mulțumesc, e un raport foarte bun, îl sprijinim uh, de la cap la cap, la coadă. Mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, reprezentantei doamna Denisa Elena Ioneț sau doamna Dominica Albert. Mulțumesc, doamna președinte. Moi, euh, cum euh, le distingue membre du Parlement qui m'ont... Mulțumesc, uh, doamna președinte, ca și eurodeputații care au luat cuvântul în această dezbatere, aș dori să spun că și noi apreciem foarte mult acest raport care pune accentul pe reziliență, bazându-se pe logica folosită de uh, Comisia Europeană pentru a lansa acest uh, șantier important. În primul rând, o comunicare bazată pe învățămintele trase în urma crizei securității alimentare, din care s-a desprins acest concept al rezilienței, Uh, și asupra faptului că uh, o parte importantă din dosarul reziliență îl reprezintă reducerea uh, riscurilor naturale. Și aș dori să vă spun și poate că există o, un mesaj simbolic. Aș dori să vă spun că primul angajament după adoptarea planului de acțiune reziliență deci primul proiect în, în conformitate cu acest plan de acțiune l-a reprezentat reducerea riscurilor uh, naturale în regiunea Pacifică. Deci, uh, astfel uh, se desprinde și importanța pe care o acordăm acestui subiect schimbările climatice, reducerea dezastrelor naturale joacă un rol foarte important în planul de acțiune adoptat la jumătatea lunii iunie în urma adoptării concluziilor Consiliului. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la chestiunile importante care au apărut în dezbatere. În primul rând, în ceea ce privește agenda 2005, după 2015. Într-adevăr, în sprijinul uh, acestei dezbateri, Comisia a lansat Uh, trei grupuri de, uh, um, uh, um, cu cele trei grupuri de lucru de resort de la Consiliu s-a discutat comunicarea de după 2015 pentru Comisie foarte important să existe un consens. Am dorit să avem un proces care să pună accentul pe uh, obiectivele de dezvoltare a mileniului. Uh, s-a menționat acest lucru și în primele concluzii ale Consiliului. Apoi trebuie să ținem cont și de dimensiunea fragilității care amenință dezvoltarea a mai mult de 50 de țări. Și deci ne-am dorit ca dimensiunile pace și guvernanță să fie și ele aprofundate. Mulțumesc pentru că ați subliniat și coordonarea cu statele membre. Într-adevăr, acest lucru este uh, menționat și în planul de acțiune reziliență, care menționează eforturile la fața locului pe teren și acest lucru este subliniat și în noile prevederi pentru programarea comună Uh, mai, mult de, mai bine de 50 de țări, majoritatea dintre ele țări care sunt amenințate de uh, dezastre naturale, fac obiectul dezbaterilor noastre. S-a mai uh, subliniat uh, acest aspect în dezbatere, dar doresc să-l evidențiez și eu, respectiv rolul guvernelor naționale și angajamentul lor și în același timp sprijinul pe care prin, asistență, prin programele noastre de asistență Uh, le punem uh, la dispoziția guvernelor, uh, mai ales pentru statele fragile, care pornesc de la principiul a nu ataca de la început și acest lucru este menționat și în raport. Exercițiul nostru financiar va ține cont de fragilitate și de riscul pentru dezastre, dar într-adevăr o catastrofă poate să Uh, revină în uh, țări uh, foarte fragile și cred că exemplul Haitiului este foarte bun. Și deci e nevoie ca fragilitatea și reziliența să fie văzută ca două dimensiuni ca două fațete ale aceleiași monede. Trebuie să ținem cont nu numai de uh, conflicte, ci și de dezastre și catastrofe naturale când vorbim despre situația statelor fragile. Aș dori ca în contextul abordării regionale să spun că aici intervine și abordarea europeană pe care încercăm noi să o construim și strategiile regionale mai vaste care examinează dezvoltarea și securitatea și care țin cont de eforturile umanitare imense desfășurate în această parte a lumii. O altă parte importantă din activitatea noastră, și aici Comisia pregătește o comunicare cu privire la sectorul uh, privat, intervenția în aceste țări se face uh, în uh, contextul uh, elementelor menționate de mine la început. Încă o dată aș dori să vă asigur de faptul că activitatea noastră în acest domeniu e axată pe obținerea de rezultate concrete și de aceea uh, e nevoie de mai mult accent pus pe reziliență, pe uh, dimensiunea reziliență. Ne aflăm acum într-un moment foarte important uh, cu noul proces de programare pentru a obține rezultate concrete în țările cele mai fragile, țările cele mai lovite de către catastrofe naturale și care sunt cele mai mult expuse crizelor. Mulțumesc! Aș dori să dau din nou cuvântul domnului Mitchell pentru concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. În încheiere, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc colegilor pentru comentarii, pentru laude, dar într-adevăr, dacă ne aducem cu toții contribuția, rezultatul este foarte bun și am constatat că există o voință transpartinică de a susține Um, acest raport. Fiona Hall a menționat uh, țările în curs de dezvoltare și răspunderea lor, dar într-adevăr e corect. E o parte a problemei. Uh, uh, țin cont și de ce spunea domnul colegul Deva în legătură cu aceste elicoptere de mare gabarit. E un aspect foarte important la care eu nu m-am gândit. Uh, Aceast, acest leadership uh, slab și folosirea bună a terenurilor, ce spunea domnul Noiser, mi se pare foarte important și apoi uh, parteneriatele public-privat sunt foarte importante. Domnul Taylor are mare dreptate atunci când vorbește uh, și despre legătura cu eradicarea sărăciei. Ar trebui să fie miezul preocupării noastre. Aș dori să mulțumesc colegilor, mulțumesc și Comisiei pentru eforturile depuse în acest domeniu și pentru prezentarea din această dupămasă. E foarte important faptul că ne apropiem poate mai mult, de, mai repede decât uh, uh, credem noi, de această agendă de după 2015. Și cu cât ne gândim mai mult la aspecte precum reziliență, reducerea riscurilor și așa mai departe, putem aborda lucrurile în mod structurat. Și nu mă refer numai la instituțiile europene, la Consiliul, la Parlament și la Comisie în general, ci instituțiile europene în cooperarea cu ONU. Avem Uh, i-am avut uh, pe uh, secretarul general și pe domnul comisar la ultima reuniune. Deci vedem cum dacă construim o alianță nu avem decât de câștigat cu toții. Mulțumesc colegilor pentru laude, pentru sprijinul afirmat. Haideți să ne strângem rândurile, să obținem un consens și să depunem eforturi constante pentru că până la urmă rezultatul va fi la înălțimea eforturilor noastre. Mulțumim domnule Mitchell pentru raportul foarte bun Aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este data de 15 octombrie, ora 17. Mâine, deci. Votul urmând să aibă loc în 5 noiembrie. Mulțumesc! Acum trecem la vot. Aș dori să vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Facem întâi un test. S-a deschis votul. Monsieur Taylor Il n'a pas la carte. Uh, sorry about this, Chair. I... Domnul Cater. Taylor, nu am cartela cu mine. Da, vă numărăm. Il manque toujours euh, 9 personnes qui n'ont pas leur carte. Încă 9 cartele lipsesc. Facem un test acum. 15, 16.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 Amendamentul 8, vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Bine.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 Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 15 pentru împotrivă abțineri Cred că e respins, dar poate mai bine să verificăm. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se respinge. O, un vot diferență. 16 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Probabil cu o diferență de un vot. 17 pentru, Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm atunci. S-a deschis votul la amendamentul 17. Le vot est clos. Et c'est rejeté avec euh, egalité de voix. E respins. Amendamentul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, o să verificăm. Votăm electronic amendamentul 22. S-a deschis votul. Il manque une, un vot. Bon, le vote est clos. S-a închis votul. C'est rejeté. Ouais. Rejeté. Amendement. A fost respins amendamentul 23 pentru. Qui est contre? Abțineri. E respins. Acum votăm cu, ridicarea mâinii. Avizul a ser modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votul electronic final. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 21 de voturi pentru, 3 împotrivă și nicio abținere. E bravo, raportor. Felicitări raportorului. Salon allons sur euh, l'opinion. Votăm acum avizul domnului Preda. Amendamentul 1 cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendment 28. Qui est... Admiratorul 28. Amendamentul 28. Amendamentul 28, vot electronic, s-a deschis. Le, le vot uh, est clos adopté. alors compromis un compromis un qui est pour qui est contre compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă amendement 3 qui est pour Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 33. 33, vot pe părți, partea 1, pentru. Mă scuzați, compromisul 3, am sărit. Se adoptă. 33, vot pe părți, partea 1, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Deuxième partie, qui e... Partea a doua, 33, partea a doua. 33. Ah, oh. ah non, I, I'm sorry, 32 fold, but compromised, compromise. So what, you want us to start all over again? 32 era caduc, fiindcă s-a adoptat compromisul 3. Veți să o luăm de la început? Bun. 33 Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bloc. O, pas. Vot în bloc, nu știu, nu știu dacă e o idee bună. Vous êtes d'accord pour faire un bloc? Sunteți de acord să votăm un bloc de la 6, 6, 34, 7 și 8? Bine, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Se... 4. Qui est pour? Compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 9 e caduc. 35 e caduc. Compromisul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 39. Pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot electronic la 42 s-a deschis votul. Le vot e clou. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 18. 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament oral. Amendamentul oral 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru Mă scuzați, prima parte trebuia să precizez. Haideți să o luăm de la început. Prima parte, pentru. Qui est con? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deuxième partie tombe. Partea a doua e caducă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 48 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să votăm acum întregul aviz astfel modificat prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate felicitări raportorului. Voilà. Alors, c'est Voilà, et ensuite, euh, on, on aborde le point 16 à l'ordre du jour. Haideți să trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Un cadru pentru politica în domeniul climei și al energiei până în 2030. Acesta este ultimul punct de pe ordinea de zi. Este foarte important pentru că dezbatem aici proiectul de aviz referitor la cadrul pentru politicile în domeniul climei și al energiei până în 2030. Envi și ITRE sunt cele două comisii competente pe fond. Raportor pentru aviz este domnul Noizer și doresc să îi dau cuvântul ca să ne prezinte avizul său. Mulțumesc, doamnă președinte. Întotdeauna după vot se întâmplă la fel, e ca la biserică înainte să se cânte ultimul imn. Unii pleacă acasă, însă raportul meu este foarte important, proiectul de aviz este foarte important, însă din păcate nu poate să fie decât scurt, pentru că Envi și ITRE sunt uh, comisiile mai importante responsabile pe fond. Poate că, dat fiind că raportul pentru aviz este scurt, este simplu să-l prezint. Cred că efectele negative ale schimbărilor climatice afectează în primul rând țările în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare sunt cele care au participat cel mai puțin la cauzele acestor schimbări, însă sunt cele vizate în primul rând. Iar noi, ca țări industrializate, avem o răspundere aici uh, și trebuie să uh, combatem cât se poate de mult schimbările climatice și să ne reducem în mod uh, adecvat uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Eu propun trei obiective pentru 2030. În primul rând, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 50%, sporirea cotei de energie regenerabile cu cel puțin 40% și sporirea cu 30% a eficienței energetice. În plus, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să uh, uh, elimine treptat uh, subvențiile pentru energii fosile și energii nucleare, pentru că momentan, momentan am constatat că susținem, subvenționăm mai mult energiile fosile și nucleare decât pe cele regenerabile și cred că avem nevoie și de o schimbare de paradigmă realizarea pieței interne a energiei și interconectarea transfrontalieră sunt foarte importante și trebuie să contribuie și ele la stimularea folosirii de energii regenerabile. Biocombustibilul, un subiect atât de, dis de discutat, este din ce în ce mai problematic pentru statele în curs de dezvoltare. Eu aș propune ca după 2020 să nu mai existe obiective europene pentru biocombustibili. Cele din urmă, statele membre trebuie să-și uh, amintească ce au promis pe plan financiar pentru combaterea schimbărilor climatice și trebuie să existe fonduri specifice și să nu se ia din fondurile pentru statele în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Evident că este foarte important să avem uh, un cadru de politici pentru domeniul climei și al energiei până în 2030. Nu dorește nimeni să intervină? Atunci doresc eu să-l felicit pe domnul Noiser pentru acest raport cât se poate de energic și dau cuvântul comisiei, domnul Fergot. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori foarte mult să îi mulțumesc domnului Noiser pentru contribuția foarte pozitivă. Într-adevăr, subiectul acesta este foarte important din două motive. În primul rând, negocierile internaționale privind schimbările climatice sunt în toi pentru COP15 de la Paris din 2015, Uniunea Europeană trebuie să-și pregătească o poziție unitară cu privire la contribuția la un acord internațional în 2015. De aceea, contribuția Parlamentului European la această carte verde este de o importanță capitală, pentru că și în martie anul viitor Consiliul European va dezbate acest uh, subiect în baza propunerii Comisiei și președintele Barroso a spus în discursul privind situația Uniunii că până la sfârșitul anului curent Comisia va realiza propuneri complete în acest domeniu. Un al doilea motiv pentru care subiectul e foarte important se referă la nivelul intern, pentru că în uh, în, în domeniul energiei vorbim de investiții pe termen lung. Domnul Neusser a menționat conexiunile transfrontaliere. E vorba aici de investiții pe termen lung care necesită uh, predictibilitate. De aceea Comisia consideră că subiectul e unul foarte important și dorim să mulțumim foarte mult Comisiei DEVE pentru că și-a adus contribuția. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Dau din nou cuvântul domnului Neusser pentru concluzii. Am ascultat uh, felicitările președintei și pe cele ale comisiei și cred că nu mai e cazul să mai adaug nimic. Mulțumesc mult! Merci. Mulțumesc! le Doresc să vă amintesc că termenul de depunere de amendamente este 15 octombrie la prânz și nu mai pot decât să vă anunț, să vă întreb întâi dacă aveți ceva de spus la diverse și să vă anunț data următoarei reuniuni a comisiei noastre. Data este luni 4 noiembrie la 15 și marți 5 noiembrie de la 9 la 12.30 și de la ora 15 la ora 18.30. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru angajament și uh, ne vedem în curând.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 Il y a un gamin qui est à Il a 8 ans, je Yeah, you too. You Thanks. too. Bye bye.